Uh, Dragi colegi, dernière réunion euh, avant l'interruption. Euh, Dragi colegi, uh, bun venit așadar la ultima ședință înaintea sărbătorilor de iarnă. Înainte de a da cuvântul uh, domnului comisar, la punctul 1, adoptarea ordinii de zi, aș vrea să vă indic că doamna Simona aș vrea ca punctul său privind impactul crizei economice asupra egalitatea de gen și drepturile femeilor să fie abordate înainte de punctul 5. Dacă nu există opoziție, atunci așa facem. Doamna Jatia a dorit ca acest uh, comentariu privind starea negocierilor să fie abordat înainte de ora 14 și 15. La punctul 2 vă propun să-l amânăm după uh, schimbul de opinii cu comisarul ca să nu prelungim uh, așteptarea sa și aș vrea să dau cuvântul comisarului, dar mai înainte aș vrea să-i să reamintesc motivele pentru care în sânul Comisiei Amploa, Comisia Afaceri Sociale, am dorit acest schimb de opinii cu domnul comisar și îi voi da imediat cuvântul colegii mele Iuta Steinbrück, raportor pe dosarul PSI care va pune o întrebare orală domnului comisar. Raport, raportul PSIS. Uh, vă amintiți, domnule comisar, că de câteva ori v-am atras atenția asupra legăturii dintre reforma pe care o doriți și intrarea în vigoare a uh, tratatului de Lisabona pe baza căreia este stabilit uh, RES și care dă mai multe puteri Parlamentului European. Cele două scrisori pe care le-am adresat au rămas fără răspuns și, prin urmare, ne facem griji în legătură cu procedura de urmat. Pe de o parte, aș zice, din punct de vedere strict juridic, uh, și anume consecințele intrării în vigoare a tratatului de Lisabona asupra posibilității de a reforma rămân fără intervenția explicită a Parlamentului European și la legătura între reforma astfel uh, vizată și evoluția negocierilor încă o decizie a dosarului PSIS. Dar pe acest aspect dau cuvântul raportului nostru pentru PSIS ca să poată să pună întrebarea orală a comisarului. Aveți cuvântul. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Mulțumesc. Suntem foarte nemulțumiți de modul în care acționează Comisia, <clears throat> pentru că Comisia nu răspunde la scrisorile noastre, membri ai comisiei spun lucruri negative despre noi. Eu aș vrea să știu dacă domnul comisar are cererea noastră orală sau să vă mai pun o dată întrebarea. Euh, nu, dragi colegi, pentru buna derulare a lucrărilor noastre. Va dat cuvântul ca să eventual citiți textul întrebării, dar dacă vreți pot să fac eu, dacă nu cumva ar fi inutil, dacă îmi spuneți. Cum doriți dumneavoastră? Bun, deci nu mai citesc. Bun, domnule comisar, noastră cunoașteți întrebarea, e o întrebare orală, dar v-am adresat-o scris. Și uh, atunci așteptăm uh, răspunsul dumneavoastră fără întârziere. Thank you very much, uh, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, cred că decizia IRES a Comisiei a fost una foarte importantă și de aceea mă bucur să discut această problemă cu dumneavoastră astăzi, chiar dacă există o anumită controversă în jurul acestui subiect. Mai întâi, dați-mi voie să vă explic uh, timingul acestei decizii. Au fost două motive principale pentru care am adoptat această decizie anul acesta. Primul politic. Comisia în aprilie a adoptat pachetul privind angajarea, inclusiv acea anunțul acestei decizii care urma să fie luată până la sfârșitul anului. Decizia oficială a fost adoptată pe 26 noiembrie și conținutul și intențiile erau cunoscute încă însă din aprilie. E important ca Comisia să, dă, să obțină rezultate rapide, să, să livreze rezultate rapide. Apoi, decizia trebuie să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2013, totuși o serie de actori implicați trebuie să se pregătească pentru schimbările pe care le introduce și de aceea ei trebuie să fie pregătiți din timp. A existat o cerere uh, presantă a statelor membre din acest punct de vedere. În practică, uh, trei exemple ale activităților care vor trebui uh, făcute în 2013 sunt următoarele. Dezvoltarea criteriilor comune de acreditare pentru selectarea furnizorilor de servicii și lansarea procedurii pentru selecție conform acestor criterii, upgradarea catalogului de servicii la nivel uh, național, conform cu catalogul de servicii agreat la nivel european în măsură de implementare și includerea partenerilor privați în uh, rețeaua EURES pentru a permite statelor membre și acestor entități suficient timp pentru a-și pregăti intrarea în rețea și pentru a aplica atunci când este necesar. Apoi începește problema guvernanței, care a fost ridicată într-un schimb uh, anterior de opinii. Cum funcționarea EURES este guvernată de instrumente legislative, creația sa, obiectivele de politici și guvernanța, rețeaua de guvernanță sunt prevăzute în regulamentul 492-2011 în ce privește libera circulația um, lucrătorilor pe baza articolului 46 în Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Finanțarea din ianuarie 2013 ar trebui să fie guvernată de uh, instrumentele financiare PSIS pe de-o parte și EASF și bugetele naționale pe de altă parte. Uh, spre deosebire de alte două părți uh, ale PSIS, uh, facilitatea de microfinanțare și accesul, accesul EURES reflectă principiile din regulamentul 492 2011 și, prin urmare, nu este, un, nu este o axă autonomă de sine stătătoare și trebuie întotdeauna luată în considerare uh, în tandem cu acest regulament. Decizia din noiembrie clarifică mijloacele operaționale care afectează funcționarea rețelei, organizarea uh, activității între diferiții actori, obiectivele operaționale și definirea ofertei de servicii. Aceste reguli sunt în area de aplicare a regulamentului 492 pe 2011 și o nouă decizie, prin urmare nu poate nici să schimbe substanțial structura, nici compoziția rețelei EURES ca atare. Prin urmare, dacă discuția la PSIS afectează structura rețelei EURES și activitățile acestea, ea privește mai întâi de toate prevederile Uh, regulamentului 492 per 2011 și nu decizia ca atare. Principala modificare pe care o aduce deci... principalele modificări pe care le aduce decizia sunt următoarele. Schimbarea formală a numelui uh, instituției de guvernanță, dar competențele și compoziția acestuia rămân neschimbate. În al doilea rând, partenerii privați care oferă activități complementare pot de asemenea fi integrați printre parteneri în aplicarea Uh, jurisprudenței Curții Europene de Justiție. Includerea acestor noi parteneri este un alt argument de a adopta decizia mai devreme pentru a permite statelor membre și acestor entități suficient timp să își pregătească intrarea în rețea sau să aplice atunci când este necesar. În al treilea rând, regula partenerilor sociale este păstrată și chiar întărită și ei vor fi consultați în ce privește programarea activităților de către statele membre, ceea ce nu se întâmpla până acum. Singura diferență este faptul că Comisia uh, colaborează cu partenerii sociali în zone relevante pentru activitățile lor. de exemplu, va participa uh, la activități cum ar fi training, informare și așa mai departe. Totuși, nu vor participa, de exemplu, la activități legate de IT sau date legate de uh, slujbe disponibile, de locuri de muncă disponibile. Deci, Partenerii sociali nu trebuie să participe sistematic la toate constelațiile, ci numai la chestiunile care uh, sunt importante pentru ei și care interesează. Confirm acest lucru în fața noastră astăzi și, dacă este necesar, putem găsi o modalitate de a uh, întări acest angajament dacă este necesar. În fine, o revizuire a regulamentului 492 per 2011 în ce privește acea, această parte a EURES a fost uh, luată în considerare în programul pentru 2013. Această revizuire se va face conform articolului 46 din tratat, deci prin procedură legislativă ordinară, ceea ce înseamnă că schimbări substanțiale la guvernanța EURES vor fi decise de către colegislatori. Sper că am putut să clarific lucrurile, dar dacă credeți că ar putea fi util. Serviciile noastre pot avea o întâlnire cu uh, funcționarii parlamentari, Parlamentului European sau cu uh, membrii Parlamentului care doresc să discute conținutul deciziei, ce face ea, ce nu face ea. Și uh, orice, în orice caz, la sfârșitul procesului, atunci când PSIS va fi adoptat de către legiuitor, Comisia va avea timp să evalueze implicațiile deciziei EURES. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Iute Steinbrück și după aceea Isabel Schroeter. Äh, mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste informații. Aici e vorba de un principiu. Această decizie de implementare anticipează împărțirea EURES în ISF și PSCI. Iar pentru noi nu e clar nici după răspunsul dumneavoastră de ce Comisia nu a putut aștepta rezultatul dialogurilor tripartite. Cu atât mai mult cu cât această decizie de implementare intră în vigoare abia din 2014. Tocmai ne-ați descris ceea ce puteam citi oricum în text, dar îmi lipsește să-mi spuneți ce se întâmplă cu acele interfețe, problematica. Deci avem pe de o parte uh, faptul că aceste decizii de implementare se ating în uh, considerente. Se spune, de exemplu, că masiunea urez transfrontaliere se finanțează prin ESF. Însă nu știm încă acest lucru nici noi, nici dumneavoastră. să negociere în dialogul tripartit. Aceste, aceste uh, negocieri nu au ajuns încă până acolo, deci dumneavoastră spuneți lucruri care nu au fost decise încă. Apoi se mai spune că noua împărțire între ESF și PSCI și așa mai departe. Dar aceste negocieri nu au fost închise încă. Apoi, schemele de mobilitate. La fel și uh, indicatorii de evaluare. Așadar, pentru mine vă pare clar că dumneavoastră, fără să așteptați rezultatele negocierilor noastre, ați uh, scris niște lucruri în text care nu s-au întâmplat încă. Nu înțeleg de ce. Și cred că vorbesc și în numele co-raportorului. Suntem foarte nemulțumiți de acest lucru. zu beschritten. Also, ich glaube, die Kommission hat sich hier in eine Sache. Cred că aici Comisia s-a băgat într-o treabă foarte problematică. A făcut niște lucruri care nu au de a face cu practica, dar deloc. Pentru că în practică, timp de mulți, mulți ani, s-a dezvoltat acest uh, punct interinstituțional finanțat prin EURES, adică parteneriatele de frontieră. Sunt unul din, e unul din cele mai vechi situații vorbim de libera circulație. Sunt cei care trăiesc într-un stat membru, dar lucrează în celălalt peste graniță. Așa ceva nu se întâmplă în Malta sau în Cipru, pentru că sunt insule, dar se întâmplă foarte multe locuri în centrul Europei. Și aceste parteneriate au fost create pe baza dialogului social și al tratatului. Iar în vechile regulamente EURES, partenerii sociali aveau și un alt rol decât în noua dumneavoastră decizie. Acolo aveau un rol de sine stătător și era evident era, avea un rol important, după cum am spus. Și dumneavoastră spuneți că da, ele apar în text, dar dacă mă uit la text, văd că le-ați dat înapoi. Se spune can, adică ar putea. Nu e de la sine înțeles cum era până acum. Rolul lor a scăzut, deci, uh, în mod masiv, tocmai într-o funcție unde avea un rol atât de central și de important. sunt cei mai europeni angajați pe care îi cunoaștem și iată tocmai pe ei îi dezavantajăm. Apoi, în ceea ce privește Fondul Social European, dumneavoastră spuneți doar jumătate din adevăr. Nu e vorba că nu apare nimic în Fondul Social European, ci dacă dorește, un stat membru ar putea face acest lucru. Vorbim de două, trei state membre în același timp. <coughs> Acolo putem alege, dacă statul membru alege aceste priorități, dacă nu, acest lucru nu apare în programul său de fond social. Polonia, Cehia, Germania. Dacă unul din statele membre nu alege această prioritate, statele membre nu au banii respectivi. De aceea nu e logic să finanțăm ceva la nivel european. În al treilea rând, Există un catalog care însă nu conține activitatea acestor parteneri sociali, ci sunt servicii pe care ei nu le întreprind pentru că nu țin de ei. Au obligații care pot duce la faptul că acest parteneriat transfrontalier să nu mai fie finanțat. Și mai e vorba și de servicii obligatorii în catalog care nu țin de activitatea acestor parteneriate transfrontaliere, dar dacă e obligatoriu să apară, ele pot să nu mai primească bani. Asta se va întâmpla în rezultat. Și deci această instituție europeană veche de zeci de ani, atât de, de succes, pur și simplu va muri de foame. Asta este concluzia ca urmare a noii propuneri a Comisiei și nu pot să fac decât un apel să revizuiți aceste erori și asta împreună cu Parlamentul, pentru că avem experiența. Totuși nu e vorba de sume mari, dar e o, un cadru structural important pentru o sumă mică, dar foarte necesară, care dacă nu va mai funcționa pe viitor, va duce la mari probleme. Mulțumesc! Filip Bula. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Nu vreau să repet ce au spus colegii, dar vreau să mă alătur uh, ideilor generale pe care le-au exprimat, uh, în special raportarea noastră privind proiectul PSIS și apoi parteneriatele transfrontaliere. Uh, și apropo de acesta, avem misiunea de a le apăra și întări în cadrul dialogului tripartit, pe cât posibil, deci, iată ce uh, aș vrea să revin asupra uh, propunerilor de refacere a portalului EURES. Eu subscriu la ce propune Comisia. Regret doar că uh, da, dar poate că nu, să, nu e totul pierdut. Regret că nu există o posibilitate, de, o posibilitate de informare în legătură cu formarea profesională ca să poți să ai acces la un loc de muncă propus de portalul EURES și cred că nu doar să punem lucrurile la locul lor, ci și să propunem și metode de acces la muncă, chiar dacă inițial, să zicem, profilul celui care caută un loc de muncă nu corespunde cu ce este propus. Apoi, mă, mi se pare un pic confuz propunerea comisiei privind competențele și atribuțiile care există între Biroul European de Coordonare, Consiliul de Administrare și Grupul de Coordonare. Uh, adesea, mi se pare că ele au atribuții comune și nu prea înțeleg diferența care se face între unele și altele. Și ca să-mi închei intervenția, aș vrea să spun că în cadrul dialogului tripartit, personal este primul meu dialog tripartit, deci nu am experiența altor colegi, dar este greu de acceptat ca în timpul negocierilor să fim anunțați că uh, Comisia schimbă proiectul EURES și propune tăieri de finanțare, finanțare diferită de ce era înainte și o schimbare despre care noi nu știam nimic la momentul ultimei ședințe pe care am avut-o. Ni s-a spus că Eures va costa că costă prea mult, deci trebuie să renunțe la anumite segmente. În ce privește metodologia, sunt de acord cu ce a spus doamna Stenbruck. Cred că uh, ar fi fost normal să fim anunțați de acest proces înainte de dialogul tripartit, nu și nu în timpul lui, uh, pentru că ne se pare că e cam complicat, asta complică foarte mult activitățile noastre. Hanan Arche. Excuse me, I didn't hear you, madam. Um... Mă scuzați, doamnă, nu auzisem. Uh, foarte pe scurt, uh, pentru domnul comisar, uh, Uh, vreau să spun că am citit uh, textul serviciului juridic și cinstit vorbind nu înțeleg, nu-l înțeleg, nu o să mm, pretind că înțeleg, dar e foarte, foarte complicat. Este absolut neclar, asta e problema și pot doar să repet ceea ce a spus uh, colegul meu, deci trebuia să avem un schimb de vedere mai înainte. Pe timpul trialogului nu am avut nicio susținere de la Consiliu, nicio informație, nimic. Pur și simplu n-am putut să facem pași înainte. N-a fost nicio indicație, n-a existat nicio indicație din partea comisiei în legătură cu conținutul la trialog. N-am putut să facem Nu să spuneți că eh, nu are niciun impact asupra guvernanței eh, restul, dar eh, E imposibil pentru noi să știm în timpul unui trialog uh, așa ceva. Uh, pur și simplu se schimbă mm, uh, regulile jocului la pauză. Și cred că trebuie totuși să încercăm să găsim o soluție cu toate acestea. Cu siguranță sunt alături de raportare și la fel sunt și colegii mei. Mulțumesc. Euh, Mulțumesc președinta. Eu aș vrea doar să repet uh, pentru domnul comisar ceea ce a spus și domnului Michel ieri în cursul unei conferințe și anume eu înțeleg că există un efect politic față de anunțul pachetului pentru ocuparea noastră. Ne spuneți că data de intrare în vigoare e 1 ianuarie 2014. Eu înțeleg că e vorba de o reformă importantă și complicată, dar nu înțeleg, nu cred că reforma Fondului Social European, Fondului de Adaptare la Globalizare, uh, ajutorului pentru cei mai vulnerabili și așa mai departe, sunt mai puțin importante în ce privește capacitatea administrativă, adaptarea pentru administrațiile naționale. Deci, mă întreb de ce era asta mai urgent decât tot uh, restul lucrurilor pentru care suntem în codecizie. E o adevărată problemă de calendar, de uh, ținut cont de efectele tratatului la Lisabona pentru comisia noastră. Așadar, uh, uh, asta vreau să vă spun și vă las să răspundeți și vă spun de, de pe acum uh, stimați membri ai comisiei, că după ce va pleca domnul comisar, vom organiza o uh, mică reuniune cu ușile închise pentru a lua o decizie pentru urmarea procedurilor. Domnul comisar, mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Pentru noi e o discuție foarte importantă și uh, sigur că din întreg acest dosar uh, avem de învățat multe și nu vorbesc doar nume personal, ci și asistenții mei, personalul meu. Trebuie, într-adevăr, să dăm o explicație la timp în legătură cu propunerile noastre și regret faptul că din cauza uh, nevoii de a evalua toate aspectele situației, unele din uh, răspunsuri au venit cu întârziere. Vreau doar să clarific asta de la început este și asta parte a istoricului discuțiilor noastre uh, la care noastră l a referit. Cu toate acestea, consider că există aspecte importante pe care trebuie luate în considerare. Când vorbim despre agenții, uh, noi vorbim serios. Uh, cred că problema șomajului în Uniunea Europeană este dramatică și uh, la Parlament ne-am referit de multe ori la ea. Când uh, eu am vizitat uh, unele state membre, și anume cele care au rata cea mai mare a șomajului recent, presa m-a întrebat dacă Comisia va dori dorește într-adevăr ca tinerii să emigreze în alte continente. Eu am răspuns că nu, Comisia dorește ca tinerii să aibă locuri de muncă și să găsească locurile de muncă acolo unde ele există. Și din cauza crizei prin care trecem, multe oportunități eh, de muncă, într-adevăr, eh, pot fi găsite doar eh, în altă parte și nu în Uniunea Europeană. Și noi putem crea locuri de muncă cu o mai bună cooperare între sectorul public și privat. Și subliniez din nou că există o agenție la care Comisia a răspuns adoptând pachetul de ocupare pentru tineri și aproape întregul conținut al deciziei pe care discutăm noi aici a fost uh, subliniat uh, în acest pachet uh, pentru ocupare și sunt mândru de modul în care a fost primit și cum s-a reacționat la acest document, atât în Parlamentul European cât și în uh, rândurile tuturor celor implicați. Funcționarea EURES uh, ne face să spunem că într-adevăr trebuie să acționăm, deși asta înseamnă că prima dată trebuie să ne pregătim pentru ceva ce nu va intra în vigoare de azi pe mâine. În ce privește relația dintre funcționare, politică și pe de altă parte viitoarea sa finanțare, cred eu că trebuie să uh, fim coerenți. Ne-am dorit să îmbunătățim uh, funcționarea pentru un sistem existent și un instrument existent. Uh, există deja o dragă jurisprudență, ca să spun așa, și acest instrument trebuie să răspundă situației de criză. Pe altă parte, vorbim despre viitorul bugetelor Uniunii Europene. orice spunem noi despre programul uh, pentru schimbări sociale și inovare, e vorba despre perioada 2014-2020 și am spus de multe ori acest lucru. Pot uh, să mai repet și acum că dacă discuțiile pe acest program numit PSSI uh, vor uh, permite să apară noi elemente și în legătură cu EURES, noi, cu siguranță, vom fi gata să ținem cont de aceste noi informații, atât în contextul revizuirii regulamentului la care m-am referit anterior, sau dacă e necesar și justificat chiar mai înainte, din cauza situației de urgență. Și datorită informației de a acționa simultan cu Parlamentul European. Și de asemenea dorim să acționăm împreună cu partenerii sociali pentru noi este un principiu fundamental. Știm care ne sunt răspunderile, știm că trebuie să implicăm partenerii sociali pentru că sunt uh, esențiale în toate politicile care privesc ocuparea, uh, cel puțin din punctul nostru de vedere. Și uh, consider că trebuie să repet că, cel puțin în interpretarea mea, decizia din noiembrie nu afectează negativ în niciun fel rolul jucat de partener social în uh, guvernarea EURES. Bun, sunt probleme tehnice, subliniez, au natură tehnică și nu politică. Însă eu înțeleg uh, că e nevoie de uh, discuții și analize uh, permanente și aș, uh, m-aș mai interesa și pe mine clarificări pe acest aspect și în legătură cu învățământul profesional și rolul partenerilor social în general. Bun, știu, uh, subiectul este un complex și răspunsurile noastre au fost complexe, de asemenea și cu foarte multe detalii, dar nu înseamnă că um, odată cu ele am și încheiat discuția în legătură cu aspectele financiare, deci o decizie încă n-a fost luată. Și asta se va lua uh, în Parlamentul European și Consiliu. Dar oricum uh, sunt gata să colaborez cu noastră, vă stau la dispoziție pentru clarificări, explicații chiar și înscris dacă va fi necesar. Deoarece, sigur că noi acționăm conform uh, prevederilor tratatului de la Lisabona, trebuie să ne îndeplinim uh, datoriile și nu putem să facem nicio excepție în acest sens. Mulțumesc. Președinte, domnule comisar, știu că programul dumneavoastră este foarte încărcat, așa că vă mulțumesc pentru că, iată, ne-a stat la dispoziție pentru a răspunde aceste întrebări orale. E o problemă atât politică cât și juridică. Și aici uh, noi uh, colaborăm uh, de o bună bucată de vreme Iată, încă din 4 iulie, din anul curent, a fost pusă o întrebare în acest sens. Schimbul nostru de uh, opinii s-a referit mai mult la aspectul politic al uh, reformei uh, EURES decât uh, în legătură cu aspectul juridic. Acolo rămân probleme rezolvate. Bun, vă mulțumesc pentru răspunsuri, pentru informații și vă dau întâlnire anul viitor. Mulțumesc și colegilor Uh, acum pentru a îmi permite să organizăm o mică reuniune cu ușile închise ca să vedem uh, ce decizie să luăm după acest schimb de opinii. Asta însemnând că toți observatorii care ne însoțesc și care nu au dreptul de a participa la reuniunea cu ușile închise vizitatorii și așa mai departe sunt invitați să părăsească sala, nu pot rămâne decât membrii comisiei noastre, membrii serviciului juridic, colaboratorii și funcționarii politici. Asta nu înseamnă că s-a încheiat reuniunea noastră, ci doar că după această mică reuniune cu ușile închise vom relua ședința publică. Mulțumesc! oral al grupului PPE, care vizează introducerea ensuring that all young EU citizens and legal residents. Deci această formulare, tinerii rezidenți și rezidenții legali. Deci dacă nu e nimic, nimeni opus acest amendament, votăm. Și apoi un al doilea amendament oral a fost prezentat de grupul socialist, care cere introducerea până la uh, vârsta de 25 de ani sau uh, tineri absolvenți sub 30 de ani. Nu văd opuneri, nu se opune nimeni. Deci compromisul 500 pentru împotriva abțineri, compromisul la este adoptat. celelalte amendamente cad. Și după alineatul 2 avem amendamentul 18 al doamnei Turunen. Cine este pentru? Împotrivă, abține, respins. 19 a fost retras, Amendamentul 20 a fost acoperit. Deci, amendamentul 21, Alexandru Sărca, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 21. Votul e deschis, toată lumea a putut să voteze, votul este închis. 20 pentru, 13 împotrivă, 4 abțineri se adoptă. Amendamentul 22, același autor. Cine este pentru, împotriva, abținerea adoptat. Amendamentul 23, ori, retras. Trecem atunci la compromisul B, acceptat de trei grupuri, cu un amendament oral al grupului liberal. Nu se opune nimeni. Atunci votăm amendamentul de compromis B. Cine este pentru, împotriva, abținerea adoptat. După alineatul 2, Amendamentul 25, Țărcas, cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. 26, Sercas, cine este pentru? Împotriva abținere adoptat. În continuare, la alineatul 2, amendamentele 27 și 28 sunt caduce. Amendamentul 29, acum Ceabauri, cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. La alineatul 3, nou, Amendamentul 30, emilitul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem acum la considerentul A, amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri adoptat. Considerentul B, amendamentul 3, Carnov, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4, Sărcas, cine este pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 5 incompatibil, e compatibil, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Considerentul B9, introdus prin amendamentul 6, a fost retras, deci acum considerentul C, amendamentul Sergaș, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 8, Turunen, cine este pentru, împotriva, abținere se adoptă. Considerentul 9, Sercaș, cine este pentru, împotriva, împotrivă, abțineri. O să verificăm. Cred că este adoptat, dar verificăm. Votul este închis. 19 pentru, 12 împotriva, 5 abțineri adoptat. Considerentul C Amendamentul 10, Sercas, cu amendamentul oral al verzilor. Se opune cineva la amendamentul oral? Nu. Pun la vot amendamentul astfel modificat. Cine e pentru? Împotriva? Abține? Se adoptă. Considerentul D, amendamentul 11, Ceabaori, cu amendamentul oral. Nu se opune nimeni la amendamentul oral. Votăm astfel modificat. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Uh, începește amendamentul 1 uh, la citarea uh, adoptat. Votăm tot textul. Vot electronic, votul este deschis. Toată lumea a votat, votul este închis. 36 pentru un vot împotrivă, o abținere. Mulțumesc. Acum, Revenim la ordinea noastră de zi. Punctul 4 și dau cuvântul domnului Carnoc, care o va înlocui pe doamna McIntyre pentru examinarea celor 46 de amendamente în acest raport de proprie inițiativă privind funcționarea guvernanța pieței unice. Nu, este un aviz, mă scuzați, este un aviz pentru Comisia IMCO. Domnul Carmar, aveți cuvântul. Ladies and gentlemen, let me do... Da, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vorbesc numele doamnei McIntyre. The meeting today. Firstly, uh, on behalf of... Nu poate să fie, din păcate, alături de noi astăzi. În numele doamnei McIntyre, mulțumesc uh, tuturor celor care au depus amendamente la acest aviz. După lectura inițială a amendamentelor, raportarea noastră poate susține majoritatea acestora și uh, Totuși, pot spune că nu le poate susține în totalitate. Unele din amendamente au adus idei noi și vor contribui la îmbunătățirea avizului. Aportarea speră că putem continua o conlucrare într-un spirit de cooperare și vom produce un document de calitate cu sugestii clare pentru Comisia de Resort. Eh, doamna raportare va eh, propune un număr de amendamente de compromis, de amendamente de compromis, mă scuzați, și va contacta și anumiți colegi eh, în legătură cu unele amendamente pe care nu dorește să le includă în compromisuri, însă ar dori niște clarificări ulterioare și poate putem propune amendamente orale. Domnia sa crede că e important să nu încălcăm competențele uh, Comisiei de Resort și să ne respectăm propriile competențe în legătură cu piața unică. Uh, e important faptul că piața unică a fost percepută de mult ca jucând un rol clar în uh, atingerea scopurilor strategiei 2020 pentru a impulsiona creșterea durabilă în Uniunea Europeană. Și Comisia spune că pentru a atinge scopurile programului 2020 trebuie implementată corect legislația europeană. Și continuă să noteze că proporția directivelor care nu au fost transpuse la timp, eh, din păcate, s-a mărit. Eh, precum eh, s-a mărit și întârzierea în aplicare după declanșarea de proceduri de încălcare. Și chiar dacă regulile sunt corect transpuse, în practică nu totdeauna funcționează așa cum se cuvine. Acum, din perspectiva noastră a Comisiei pentru Ocupare, se pare că Comisia se ocupă de piața unică și de domeniile unde uh, se pot aduce îmbunătățiri ca să creăm uh, creștere, locuri de muncă, inovare. Uh, ne-am ocupat de probleme cum ar fi reducerea birocrației pentru firme, mai ales IMM-uri și micro-întreprinderi, dezvoltarea unor ghișee unice, îmbunătățirea pieței unice, îmbunătățirea pieței uh, uh, interne și sistemului de informare al acesteia, mai ales în legătură cu recunoașterea calificărilor profesionale. Uh, importanța evaluărilor de impact și adoptarea agendei unor uh, regulamente mai inteligente în următorii doi ani. Mulțumesc! Mulțumesc, Alexandru! Mulțumesc, acum domnul Alejandro Sercas. Doamna președintă, quiero în nombre del... Mulțumesc! În numele colegului uh, Colino, care nu poate fi astăzi cu noi, să îi mulțumesc, domnule raportoare, și aș dori să subliniez două elemente care pot fi hotărătoare pentru poziția în viitor a grupului SND, grupului socialist. Și plec de la un caz particular și de la unul general. Că sper că domnul Ceabrnoc va putea să țină cont de observațiile mele și ca să știm cum au fost recepționate amendamentele noastre. Amendamentele 31, 32, 33 a doamnei Steinruck, a me, ale mele și a domnului Hughes se refereau la un element care mi se pare de mare importanță. O mai bună legislație nu înseamnă să nu există nicio legislație în chestiunile sociale. Adesea există, sigur, redundanțe când e vorba de eliminarea problemelor administrative. Dar în legislații importante, cum este igiena sau uh, uh, dreptul muncii, deci e important ca la aliniatul al doilea să se elimine faptul că inconsistențele, incoerențele se referă mai ales la ocupare și afaceri sociale, pentru că, după cum spunea domnul Tabernoch, trebuie să ne gândim la competențele respective ale Comisiei IMCO și competențele noastre, că nu noi suntem cei care trebuie să spunem că domeniul de ocupare și afacerile sociale uh, nu sunt uh, convenabile pentru acest uh, document. Noi trebuie să le apărăm. De aceea e inacceptabil pentru socialiști ca în mod constant să se identifice existența a unor obstacole administrative din cauza uh, legislației sociale. Mai este ultimul alineat care, mă rog, uh, nu știu, poate nu înțeleg eu în engleză, dar este aici un lucru nou și anume de a avea o regulă, unul înăuntru, unul afară. Ca fiecare nouă normă va însemna că trebuie să se bazeze pe o normă anterioară și atunci acest lucru este inacceptabil. Normele trebuie să fie evaluate fiecare în parte și fiecare punctual. Da. Fiecare nouă normă să elimine pe alta nu este nimic, nu e natural în într-o astfel de prevedere. De aceea, acest alineat 8 pentru noi reprezintă o problemă gravă. Și în final vă mai spun că dacă analizăm amendamentul 7, putem să înțelegem poziția de fond a grupului nostru în legătură cu acest dosar. Noi, cum spune domnul uh, Ciolinu la amendamentul numărul 7, înțelegem că uh, piața unică este foarte importantă și joacă un rol important, hotărător chiar în viitorul Uniunii Europene și a programului Europa 2020. Dar nu este acesta rolul și nu este nici intenția noastră ca politica socială să se pune în slujba pieței interne, ci tocmai din potrivă. Piața internă este cea care trebuie să se pună în slujba unei mai bune politici sociale, pentru mai multe locuri de muncă, pentru scăderea șomajului, pentru mai multă bunăstare pentru cetățeni. Deci piața trebuie să fie în slujba cetățenilor și nu pe dos. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Dacă cineva mai dorește să ia cuvântul, domnul Coșa. Köszönöm a szót. Nagyon rövid leszek, és nem akarom robolni az időket. Mulțumesc. Ac nu uh, vreau să răpesc mult timp. Doresc să mulțumesc ca raportor din umbră, doamne raportare, pentru întreaga sa activitate. Sunt și eu de acord că e necesar să avem uh, să ajungem la uh, compromisuri, pentru că avem niște păreri diametral opuse aici în uh, amendamentele depuse. Acum, vreau să subliniez că practic trebuie să spunem că soluțiile actuale nu au rezultate concrete. Deci e nevoie de noi măsuri pentru a garanta înfăptuirea completă a pieței unice. Însă aș mai dori să spun că anumite formulări nu mi se par adecvate, deci e necesar să mai lucrăm la compromisuri. Sigur, putem vorbi de monopolul de stat, de împăcarea diverselor interese opuse, de poziția Comisiei Europene. E necesar ca toate grupurile politice să încerce să ajungă la un acord. Și în concluzie, în ce privește amendamentele mele, Aș vrea să spun, în primul rând, că e necesar să adoptăm alte măsuri pentru persoanele cu handicap. Și mă va interesa și pe viitor colaborarea cu doamne, doamna raportoare și sper că vom putea și avea rezultate, să avem și rezultate foarte bune. Mulțumesc. Doamna Hirsch, acum mulțumesc. Mulțumesc dori în primul rând să mulțumesc doamnei raportor pentru că raportul e bună bază de discuție. <clears throat> și noi liberalii avem câteva amendamente pe care le-am trimis. Punctul central, dat fiind și votul pe care l-am avut cu privire la șomajul în rândul tinerilor, avem nevoie de locuri de muncă, e clar. Și majoritatea locurilor de muncă nu pot fi create decât prin IMM-uri. Deci, Trebuie să optimizăm posibilitățile pentru acestea, să transpunem în mod consecvent aceste lucruri, tocmai pentru ca această piață să existe. Și atunci nu are rost să începem această discuție cine pentru cine. Numai companiile pot crea aceste locuri de muncă și în acest sens, așa, așa trebuie să acționăm. Mă bucur de cooperarea cu doamna raportor pentru a dezvolta un raport orientat către viitor care să corespundă discuția avută săptămâna trecută cu privire la creșterea în Europa. Și că Mulțumesc, domnule Tabernoch. Doriți să trageți concluziile? Da, doresc doar să mulțumesc pentru discuție și să spun că vom continua cooperarea. Mulțumesc. Foarte bine. Vom uh, vota uh, data viitoare, probabil. E vorba de 14 ianuarie și Comisia IMCO uh, va vota pe 23-24 ianuarie. În momentul adoptării ordinii de zi ar trebui acum să luăm punctul 9 în legătură cu impactul crizei economice și impactul acestei asupra egalității de gen și a drepturilor femeilor. E vorba de un raport de inițiativă. Aici, doamna Gabriele Zimmer va fi ajutată, va, va fi, pardon, înlocuită de domnul Handel, care are cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Gabi Zimmer, din păcate, nu poate fi aici astăzi, însă m-a rugat să transmit poziția dânsei. Vă aduc aminte, în martie, Gabi Zimmer a făcut un raport cu privire la tema aceleași salarii pentru aceeași muncă pentru femei și bărbați. Se regretă decizia comisiei, că nu s-a reacționat la decizia comisiei și nu au început nici uh, un fel de inițiative legislative. Dezavantajarea femeilor și această luptă în politica de angajare apar din nou pe, și din, apar mereu pe ordinea de zi, iar în proiectul actual se face trimitere la criza aceasta care au de suferit toți oamenii, chiar dacă în mod diferit. În urmă cu doi ani și jumătate, această criză a afectat în special meserii bărbătești. 2009, bărbații, uh, rata șomajului la bărbați era 9,1, dar la femei 8,9%. Iar primele măsuri de reacție la criză au dus la o răsturnare a situației. Acum sunt în special femeile cele care sunt afectate de criză. În 2011, cota în UE27 era la 9,6 la bărbați, dar 9,8 în cadrul femeilor. Deci din 2008 încoace, valoarea șomajului scade, dat fiind sectorul public și răspunsul la aceste măsuri de criză, <clears throat> sunt țări precum Spania, Portugalia și Grecia, unde aceste reduceri afectează în special domeniile de sănătate, social și de educație, adică ambele domenii unde lucrează mai mulți femei. Și pentru că tocmai sectorul public e afectat în multe țări, care, pe de altă parte, duce mai departe aceste progrese, iată, sunt înfrânate tocmai uh, măsuri pozitive pentru egalizarea drepturilor. De asemenea, mai există și acea sărăcie la locul de muncă sau celor care, deși muncesc, sunt săraci. Apare problema salariilor prea mici, iar criza ne-a arătat încă o dată că un loc de muncă nu e nici de cum un garant împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Nu în ultimul rând, femeile câștigă în medie cu 17% mai puțin decât bărbații. Doamna Gabi Țimăr s-a referit la acest dezechilibru în raportul însei. În textul actual e important să atrag atenția asupra grupurilor dezavantajate, de exemplu femei cu handicap. Oamenii cu handicap sunt afectați și mai mult de astfel de probleme, iar femeile cu handicap sunt multiplu discriminate, fiind și stigmatizate prin uh, handicapul lor în societățile în care trăiesc. După cum știți, dat fiind numărul limitat de caractere dintr-o prima versiune a textului, nu pot fi incluse toate uh, versiunile, toate elementele și de aceea m-a rugat să menționez acolo și gender budgeting, adică venituri și cheltuieli să fie verificate pentru a fi redistribuite în așa fel încât să promoveze egalitatea între bărbați și femei. Mai mult decât atât, avem nevoie de o cultură a răspunderii împărțite pentru a evita rolurile tradiționale, distribuirea rolurilor tradiționale. Avem nevoie de măsuri care permit îmbinarea mai fericită a muncii, a carierei și a vieții în familie. Bărbații trebuie să preia și ei roluri de creșterea copiilor pentru o evaluare generală a efectelor crizei trebuie avut în vedere și munca neplătită de asemenea studii cu privire la feminizarea sărăciei, pentru că trebuie găsite măsuri de depășire a acestor probleme. Statele membre trebuie să creeze reguli cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru plată egală în activități egale. Alte măsuri împotriva acestui dezechilibru în formare, pregătire împotriva segmentării pieței muncii pentru o transparență salarială, pentru acces la servicii. Toate acestea trebuie să se găsească pe ordinea de zi. Din vedere formal s-au întâmplat multe pentru o egalitate de gen, dar cu toate acestea ne aflăm încă departe de o egalitate reală între femei și bărbați iar criza nu trebuie să reprezinte un obstacol. Acestea au fost observațiile doamnei Gabi Zimmer cu privire la raportul dânsei. Voi transmite mai departe observațiile noastre. Și, din păcate, s-ar putea să trebuiască să plec în mijlocul dezbaterii, dar colegii mi-au promis că vor nota ce veți avea de spus astfel încât să ajungă aceste informații din partea noastră la colega noastră, doamna Țimăr. A limite les interventions à deux. Bun, deci vom limita uh, intervențiile la două minute pentru fiecare orator. Doamna Lope Fontanie. Fontane, de fapt. Mulțumesc, doamna. Bun, nu am multe de spus, pentru că aici cred că toți suntem de acord. Femeile trebuie să aibă același salariu pentru aceeași muncă prestată cu bărbații și sigur că dacă la început femeile nu au fost atât de afectate de criza economică, probabil poate că din nefericire oricum aveau uh, munci inferioare față de bărbați, acum sunt foarte afectate E vorba de sărăcie, practic, și e o temă foarte importantă, sărăcia infantilă. O femeie care are o muncă de proastă calitate, sigur că înseamnă că dacă are copii și aceștia vor fi afectați. Bun, dar nu mai am multe de adăugat, pentru că uh, doamna, doamna Morin a făcut uh, un raport în care vorbește despre totul. Mm, apar toate aspectele legate de femei și ocupare în acest document și am înțeles că raportarea va mm, avea dificultăți în a adăuga ceva, pentru că practic am vorbit despre tot acolo. Nu m-am de spus decât că vom încercăm să colaborăm foarte bine cu doamna Zimmer și sper că vom și reuși. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă, cum prea bine știți, sunt raportor din umbră al Comisiei pentru această, această întreprindere importantă care este acest raport. Uh, n-am să adaug uh, foarte multe lucruri acum decât că am pregătit deja o sumă de amendamente. Despre feminizarea sărăciei, Parlamentul European uh, vorbea de câțiva ani, nu s-au schimbat foarte mult lucrurile. Uh, nu s-au îmbunătățit foarte mult. Există consecințe uh, pe care, fenomene pe care le putem analiza din partea Comisiei pentru Ocupare și acestea se referă la integrarea dimensiunii de gen în toate politicile uh, care se iau în cadrul domeniului muncii, asigurarea unui bun echilibru între securitate și flexibilitate pe piața forței de muncă, reformarea politicilor macroeconomice sociale și a pieței forței de muncă, Uh, politici active pe piața muncii, de asemenea economia verde, care poate să aibă un efect uh, important în găsirea de locuri de muncă pentru femei, uh, de asemenea mecanismul bugetar care să respecte dimensiunea de gen, precum și, nu în ultimă instanță, participarea femeilor la toate nivelurile de decizii, inclusiv în luarea deciziilor privind piața muncii. Există însă consecințe despre care s-a pomenit foarte rapid astăzi, și anume uh, schimbări în, uh, în viața familiilor acestor femei care muncesc, și care se reflectă, am să vă dau doar exemplul țării mele, de pildă România, unde, într-adevăr, șomajul femeilor este mai redus decât al bărbaților, dar asta pentru că Uh, foarte multe femei au plecat din țară pentru a-și găsi de lucru în uh, spațiul european, rămânând însă în urmă probleme legate de copiii acestora, care în continuare sunt uh, lăsați fie în grija altor rude, fie în grija instituțiilor. Deci chiar dacă uneori femeile sunt mai puțin atinse de criză, unele dintre ele firește, există consecințe de natura celor explicate. De asemenea, există importante măsuri pe care ar trebui să le monitorizăm monitorizăm și cu privire la uh, șomaj sau, în fine, schimbarea uh, proporțiilor, dacă vreți, a echilibrului pe piața muncii între femei și bărbați, dat fiind faptul că unele domenii uh, preponderent masculine, cum sunt cele al construcțiilor, de pildă, cunosc uh, un, un grad mai mare de șomaj, în timp ce cele în care muncesc mai mult femeile, respectiv serviciile, astăzi par a fi privilegiate. Și să nu uităm și cu asta închei, că trebuie să ne ocupăm și de problema tinerelor femei pe care trebuie să le Uh, ajutăm pentru ca să-și poată găsi uh, locuri de muncă. Vă mulțumesc! Si, Madame Mulțumesc. Doamna Ovir și apoi doamna Bastos. Thank you, Madame President. I would like... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc raportului doamna Zimmer pentru munca pe care a făcut-o astăzi. În general, sunt de acord cu avizul raportorului în ce privește egalitatea de gen. Dar nu cred că doar statul trebuie să reglementeze tot. Cred că trebuie să avem o abordare profundă în legătură cu acest aviz dimineață discutam acest raport la Comisia FEM. Un raport foarte profund. Vă mulțumesc. Merci, euh, Regina Bastos, qui supplée Madame morin Mulțumesc, Regina Bastos, în locul doamnei morin Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou realmente eh, em nome da deputada eh, e colega Elisabeth Morin-Chartier. Mulțumesc. Doamnă președinte, vorbesc în numele colegii Chartier și exprim poziția față de acest aviz. Doamna Șantie, ca raportor din Comisia FEM pe acest uh, subiect, uh, este în general de acord. Nu are nimic împotriva referinței inițiale la platforma împotriva sărăciei și a excluderii sociale, din, din potrivă. De asemenea, susține uh, problema abordarea problemei accesului uh, inegal la justiție și nevoia de a avea uh, slujbe egale și uh, salarii egale. De asemenea, împărtășește îngrijorarea față de statele care reduc accesul la educație profesională și de asemenea față de anumite tăieri de cheltuieli care ar duce la o și mai mare creștere a sărăciei femeilor și atrage atenția asupra faptului că această criză economică și financiară prin care trecem, care este fără uh, precedent uh, de la cea din 1930, Luta contra de desigualdades între oameni și mulheres tem vindo ser. Această combatere a dezechilibrelor de plată trebuie să ducem această luptă pentru că, iată, situația se strică din nou, de, apare dezechilibrul. Femeile sunt afectate mai mult decât bărbații și prin efectele șomajului și pe termen mai lung. Partenerii sociali trebuie să aibă în vedere aceste aspecte, pentru că dacă femeile trebuie să se retragă de pe piața muncii, lucrează în economia informală, nu mai sunt plătite cum trebuie și nu mai sunt nici implicate în problematica pusă oficial. <coughs> Avem probleme și cu violența conjugală care sporește odată cu criza. Mulțumesc! Bun, asistenta doamnei Zimmer este de față, da. cu siguranță. ca funcționar politic din O să-i uh, relatăm uh, exact uh, care a fost conținutul dezbaterii noastre. și de asemenea cred că comentariile trebuie să se transforme în amendamente până pe 8 ianuarie la prânz. Asta înseamnă că putem examina aceste amendamente care au fost adaptate acum abia în engle- doar în engleză. Putem accept, examina aceste amendamente pe 18 ianuarie și Comisia Principală le va examina pe 18-19 februarie. Așadar, veți avea situația negocierilor prin Fondul Social European și o vizită a delegației comitetului nostru la Geneva la Organizația Internațională a Muncii pe 12 noiembrie. Raport privind această listă. Atunci ajungem la punctul 7 de pe ordinea de zi și la cuvântul lui Stephen Hughes, raportorul din propri, la un raport din proprie inițiativă privind uh, riscurile de sănătate ocupațională și probleme legate de abolirea legate de azbest și perspective de eliminare completă a azbestului existent. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. I know it's customary to, for a rapporteur to thank shadow rapporteurs for their... Mulțumesc raportorul din umbră pentru cooperare și susținere. Sunt uh, recunoscător raportorul din umbră pentru munca uh, și pentru contribuțiile pe care le-au făcut la cele două ședințe pe care am avut pe acest subiect. Câteva comentarii generale. Unul este un, este un raport din proprie inițiativă, un text legislativ și dacă par că sunt foarte ambițios în ultimele zone, din acest moment, din acest motiv, pentru că e un text din proprie inițiativă și cred că putem interna Comisia să evolueze către noi cum ați menționat, doamnă președinte, există 120 de amendamente. Cele mai multe dintre ele pot să le susțin. Există trei amendamente, trei autori de amendamente cu care am unele dificultăți. Doamna Esia, doamna McIntyre sugerează foarte multe ștergeri, deci din motive evidente nu îmi plac, îmi plac amendamentele lor și uh, voi fi, cred, împotriva majorităților. De asemenea, am dificultăți cu propuse de Roger Hellman, Hammer. El încearcă să minimalizeze uh, riscurile asbestului. Nu cred că e bine să reduci, să minimizezi riscurile expunerii la asbest. Este foarte periculos, da. Și este cauza multor uh, decese în Uniunea Europeană. Odată ce am spus asta și lăsând aceste trei oferte, uh, ceilalți uh, autori de amendamente cred pot spune că avem un acord general că asbestul are riscuri uh, speciale și că lucrătorii trebuie protejați mai bine, că procedurile de diagnosticare a asbestului trebuie să fie armonizate în Europeană în diferitele state membre și că materialele care conțin asbest pot, trebuie eliminate complet. Cam 15 amendamente sunt semnate de George Black, eu, Elizabeth Maroșantier și Carina Deli. Avem uh, un acord pe aceste puncte în raport. Dincolo de asta, am pregătit 15 amendamente de compromis care țin cont de majoritatea vastă a, a celorlalte poziții. Cred că avem un acord clar pentru celelalte amendamente de compromis. Și toți cei care au fost implicați în negociere au primit un e-mail de la uh, biroul uh, Tupenian și îi mulțumesc pentru munca făcută pe textele pe care le-am discutat. El sugerează schimbări la Cinci dintre compromisuri și cred că la două dintre ele avem un acord. N-am putut să discut cu ceilalți raportări din umbră pe această chestiune. Ar fi util să am un feedback, dacă nu astăzi, atunci, în timpul pauzei de Crăciun sau până în ianuarie, când trebuie să votăm. Deci cred că avem uh, acord pe aceste zone. În ce privește ceilalți autori, Andrea Zanoni și Benias Zbăbucas, au făcut multe amendamente cu care pot să fiu de acord. Poate nu chiar cu toate, aproape cu toate amendamentele pe care ei le sugerează. Deci cred că avem un grad foarte mare de înțelegere și cred că ar trebui să putem să facem progrese foarte curând pe acest text. Mulțumesc, domnul Bac și apoi doamna Debi. Domnul Bac. Mulțumesc, doamna președinte. Steven Și doresc să-i mulțumesc colegului Steve Hughes pentru acest raport de inițiativă în ceea ce privește cooperarea pot să-i returnez complimentele. Am fost informați încă de la început, la intervale regulate și am avut două întâlniri împreună în care s-a discutat foarte deschis și în interesul raportului, desigur. De aceea cred că vom avea un rezultat bun. De săptămâna trecută avem și poziția Envy, care cred că merge în același sens ca și avizul nostru M-aș referi la câteva puncte cu privire la screening, registrare. Aici se pot găsi compromisuri. EPP susține și propunerea de stabilire a unei date fizică, datei, uh, unei date concrete până la care să fie eliminat asbestul din clădiri publice și susținem și înființarea unor registre publice cu privire la asbest uh, alineatul 6. Apoi dezvoltarea de programe de renovare, mai sunt câteva puncte de clarificat, dar mai puțin importante. Cred că putem obține însă câteva uh, rezultate bune aici. Ar fi posibile, s-ar putea ca anumite probleme în text să fie cauzate de interpretare. Am pus de acord și în ceea ce privește calificări, programe de formare, aliniatele 9 și 10 au niște cerințe minime pentru calificări cu privire la asbest și se impun angajaților cerințe minime dacă lucrează cu asbest. Cred că raportul are deci șanse bune nu se va mai dilua în negocierile care vor urma. E un raport curajos, angajat și e potrivit pentru un raport de inițiativă. Se bucură și de susținere. Vom mai uh, vorbi încă înainte de sărbători sau imediat după. Vă vom informa, vă vom transmite feedback și de aceea încă o dată Mulțumim, va fi cu siguranță un raport bun. Uh, Karima Deli. Mulțumesc, Karima Deli. Vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să felicit uh, pe raportul nostru pentru că, pe de o parte, ne-a asociat uh, în calitate de co-raportor la fiecare ședință și de, pentru munca făcută pe amendamentele de compromis. Noi, ecologiștii, suntem de acord cu uh, ansamblul amendamentelor de compromis prezentate. N-am încă, n-am avut încă ocazia să mă aplec asupra propunerilor care au fost prezentate de domnul Reniu, dar am o întrebare pentru raportor în legătură cu amendamentul O. Nu înțeleg de ce am dorit să-l suprimăm. Puteți să mi explicați pentru că ar fi păcat să-l suprimăm, după părerea mea. Vă mulțumesc. Deci, aliniatul 17. Amendamentul O, paragraful 17. Domnul Clark și apoi Filpenia. Mulțumesc, doamnă președinte. Există o problemă când vorbim despre azbest, pentru că, la fel ca multe alte substanțe, are trei forme diferite. Există azbest albastru și azbest maro. Sunt fibrosilicați de fier și e foarte periculos dacă acestea ajung în plămâni, rămân acolo pentru totdeauna și cauzează moartea în timp ce azbestul alb este silicat de magneziu și se scoate din pământ. Este absolut ne... Nu, nu prezintă niciun uh, pericol și dacă ajung particule în plămâni, se degradează în două săptămâni și nu există niciun efect asupra celor care înghit aceste particule, inhalează aceste particule. Există riscul confuziei din cauza unui raport din 1997 unde profesorul Turin Petro face o eroare statistică elementară. Spune că 90% din tot asbestul folosit este alb și, prin urmare, 90% din toate um, cazurile de moarte sunt legate de asbestul alb. Nu e adevărat. Mai târziu, a fost un studiu făcut de Secretariatul Britanic pentru Sănătate și siguranță și care n-a identificat niciun risc măsurabil de la cimentul de azbest și praful de azbest și s-a arătat că riscul de la azbestul albastru și maro e foarte mare, pe când cel de la azbestul alb este aproape nesemnificativ. Din nefericire, campania de a demoniza azbestosul alb este condusă de un lobby foarte Puternic, Secretariatul Internațional pentru Interdicția Asbestului, care este condus de doamna Lori Kazan Ada, care este sora unui partener dintr-o firmă de avocați din California care face milioane de dolari din procese legate de asbest. Înțeleg că raportorul a discutat cu ea. Nu este nicio problemă cu asbestul alb silicatul de magneziu este într-adevăr uh, neamenințător și nu uh, interdicția trebuie să se refere doar la asbestul maro și albastru. Dacă acest uh, proiect de continuă și devine lege, eliminarea oricărei forme de asbest vor fi implicații enorme. Foarte mulți oameni să facă o grămadă de bani, avocați, medici, industria de construcții, ca să numim doar câțiva. Pe de altă parte, de pierderile vor fi enorme, costurile uh, eliminării tuturor tipurilor de asbest de peste tot vor fi de sute de miliarde de lire. Va fi o lovitură îngrozitoare economiei, dată economiei europene. Și cei mai loviți vor fi fermierii care au foarte multe clădiri din asbest peste tot. Și ei vor fi și la faliment. Și vă puteți aștepta la foarte multe probleme de la lobby-ul fermierilor. De asemenea, există... Vă rog să încheiați, stimate coleg. Uh, sunt și alte costuri enorme, pentru că dacă eliminați asbestul, cumva trebuie să scap de el, ceea ce înseamnă gropi de gunoi speciale și trebuie înlocuit cu materiale alternative acest raport, doamnă președinte, nu trebuie să treacă în forma sa prezentă. Filbenia, ultimul vorbitor. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru dialogul foarte pozitiv pe care l-am avut și am abordat o serie întreagă de chestiuni și cred că numai clădirile publice se intră în area de aplicare a ceea ce se propune, pentru că am făcut amendamente prin care clădirile agricole sunt eliminate. Așa interpretez eu cel puțin în acest moment, dar cu siguranță la început erau menționate și aceste clădiri, înainte să facem amendamente. Dar cred că compromisul rezolvă această problemă. Ar trebui să citim totuși mai atent înainte să ne finanță, finalizăm listele de vot, ca să fim siguri că așa stau lucrurile. Domnul Hughes s-a referit la schimbările pe care le adoream la compromisuri. Unele dintre acestea erau minore. De exemplu, compromisul A s-a folosit un cuvânt greșit aș fi crezut că compromisul K la o, o adăugire acolo n-ar crea controverse pentru că această secțiune din articolul 14 Acest articol se referă la directiva anterioară. Vrem doar să spunem ce directivă era aceasta și cred că e doar o clarificare. De asemenea, la compromisul L există câteva schimbări. La prima am vrut să eliminăm managerii pentru că uh, aceștia intră în categoria profesioniști în construcții, dar s-a interpretat greșit uh, cuvântul management din compromisul inițial. Vorbeam de managementul asbestului, nu de managerii companiilor. Deci a fost o greșeală. Deci a fost o interpretare greșită a amendamentului nostru original. De asemenea, am preferat formularea as appropriate in terms of the training, pentru că nu trebuie să plătești tot timpul uh, activități de training dacă e o, un training care se face o singură dată și de asemenea nu suntem convinși că, directivă, că o directivă specifică este necesară. Compromisul L și M, îl las pe raportor să spună ce crede despre asta. Noi am sugerat să se spună should, ar trebui să, pentru că există un anumit grad de competență al statelor membre în acest, din acest punct de vedere, dar uh, Principala diferență acum este la compromisul G, care se referă la data 2028, la anul 2028. Noi nu putem fi de acord cu această dată limită, pentru că nu avem uh, nicio idee care va fi nota de plată. în multe state membre vom uh, vedea că s-au construit foarte multe școli, spitale și alte clădiri publice în anii 60 și 70, când asbestul era uh, ceva absolut normal și nu avem nicio idee de fapt ce propunem, dacă propunem o dată absolută până la care asbestul trebuie scos. Deci propunem să avem o evaluare de impact, o analiză a costuri-beneficii pentru că, cu siguranță, nu putem nici măcar să obținem informația suficient de repede. Dacă vrem să știm câte școli, câte spitale și cât va costa, probabil că va lua doi ani numai să aflăm aceste lucruri. Deci vrem să știm la ce ne uh, înscriem aici înainte de a lua o decizie privind data. Pentru noi asta e un lucru foarte important. Ce am vrea să mai vedem e o strategie pragmatică pentru eliminarea azbestului Uh, planificarea unor uh, uh, eliminări din clădiri, pentru că multe din aceste clădiri nu sunt clădiri cu viață lungă, cu durată de viață lungă și am prefera să vedem mijloace de eliminare sigură și la sfârșitul vieții, durate de viață clădirii. Pentru că asbestul este acoperit, deci nu, nu creează niciun risc până când nu este deranjat, ca să spunem așa. Și în fine, în ce privește problema asbestului alb, primim informații conflict, uh, conflictuale, este ultimul punct. Uh, deci primim informații complet contradictorii pe problema asbestului alb. Sunt oameni de știință care spun un lucru și alții care spun cu totul altceva. Și trebuie să uh, punem o formulare prin care să cerem comisiei să clarifice acest lucru, să vină cu un răspuns pe care să-l putem crede, pentru că în acest moment avem uh, opinii uh, uh, care se bat cap în cap și nu cred că putem să luăm o decizie. Mulțumesc. Îi cer raportorului să răspundă foarte pe scurt, pentru că suntem realmente în întârziere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru comentariile făcute. Dați-mi voi să mă refer la unul sau două dintre punctele principale. Începește asbestul alb. Poate Comisia ar putea spune acum ce crede, dacă e periculos sau nu. Cred că faptul că toate cele trei forme de asbest, că cerem eliminarea tuturor celor trei forme și că ele au fost eliminate în Europeană, au fost scoase în afara legii și toate legislațiile în acest domeniu se leagă de toate cele trei formele, menționează pe toate. Cred că acesta vorbește de la sine. Pot oferi copii și de studii ale studiilor privitoare la pericolele legate de asbest. Mă uitam la un studiu din Italia care arăta 27 de morți eh, recent eh, de la o mină de asbest și de asemenea profesioniști guguleri albe, ca spune așa, care lucrau în același loc, care au fost expuși foarte puțin la asbest și au uh, avut uh, de suferit. Începește sănătatea și siguranța. Cred că trebuie luate în considerare opiniile de, încă de acum 10 ani care uh, spuneau că asbestul este un carcinogen și un pericol. Începește comentariul Bani, pentru că ceilalți raportori dumneavoastră sunt în mare parte în, legătură cu mine, în acord cu mine. Ei are dreptate, nu vrem să introducem clădirile din agricultură în această legislație și dacă asta nu e destul de clar, o să o facem mai clar. Începește compromisurile A și K. Nu cred că va fi nicio problemă să ajungem la un acord între raportori. La compromisul G aș sugera să ne uităm din nou la această chestiune, pentru că, bineînțeles, orice propunere de la Comisie de follow-up pe această inițiativă ar fi supusă unui, uh, unei analize de impact și unei analize cost-beneficiu. Așadar, asta s-ar chiar ar trebui să se întâmple. Deci nu știu dacă e nevoie să punem atât de clar aici lucrurile. Cum spuneam, Anita uh, uh, Mă interesa și părerea celorlalți eh, raportori din umbrare. Mă opresc aici, doamna președinte, pentru că știu că nu mai este timp. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Am terminat eh, examinarea amendamentelor. Vom adopta avizul noastră pe 24 ianuarie și îl vom vota în plenara din februarie. Poate că Comisia ar trebui să ne mai ofere unele elemente de informare pe această problemă a azbestului alb. Acum trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi și dau cuvântul lui Veronica Lope Fontanie pentru examinarea celor 256 de amendamente care au fost depuse pe raportul său Semestrul European pentru Coordonarea Politicilor Economice, aspecte sociale și legate de ocuparea forței de muncă în cazul analizei anuale a creșterii 2013. Nu aveți timp să vă referiți la toate cele 200 și de amendamente, dar sper că puteți face sinteză. Mulțumesc, doamnă președinte. În plus, trebuie să le studiem mai în liniște și intenționez să o fac în timpul sărbătorilor de iarnă. Cred că e foarte important să încercăm să ajungem la un acord uh, general voi continua în spaniolă. Uh, lo que pretend... Eu uh, voi încerca cu ajutorul tuturor să preiau uh, cât mai multe amendamente în compromisul și cred că e important am spus de mai multe ori, pentru că în acest raport, de fapt, competența noastră nu e foarte clară și nu ne-am dorit așa ceva, dar dacă adoptăm raportul cu o mare majoritate, atunci legitimitatea pe care o avem și pe care o revendicăm va fi consolidată. Atunci eu cred că trebuie toți să facem un efort în acest sens și eu în primul rând. În raport am încercat să fiu destul de flexibilă ca toate grupurile politice să poată să participe și să fie de acord la el și uh, cu compromisurile, eu tocmai asta vreau să uh, realizez. Bine, acum e adevărat că raportul e puțin uh, cam lung. Am vrut să includ acolo multe lucruri, dar uh, nu vreau nici să pierd foarte multe cu amendamentele și compromisurile, nu vreau nici să-l lungez prea mult și atunci voi încerca prin uh, uh compromisuri să le introduc în raport, în substituirea un, unor, un anumit corp de text și atunci uh, e nevoie să menținem anumită coerență. De asemenea, vă mai spun că am încercat să dau niște orientări politice generale, fără a intra prea mult în detalii. Și Există anumite amendamente care sunt uh, foarte complete și care ar putea să facă fiecare obiectul unui raport de, din propria inițiativă în sine. E vorba de garanții pentru tineri, aceste, aceste amendamente sunt foarte importante. Poate că cu participarea tuturor am putea să le reducem ca să nu supraîncărcăm textul. și să rămânem la nivelul unor orientări politice, politice generale. Dar oricum, noi aceste lucruri le vom discuta la reuniunea raportelor din umbră. Cât despre compromisuri, eh, consider că în unele amendamente se vorbește de punerea uh, mai mult, practic, accentului pe uh, organizațiile sociale, pe aspectul social și cred că e important. De asemenea, când se vorbește de ocupare, de flexibilitate, uh, Există unele amendamente care spun că trebuie să ne referim mai mult la stabilitate. Sigur, ocuparea, ocuparea, ocuparea și flexibilitatea sunt importante, dar și stabilitatea e importantă și va trebui să introducem și asta în compromisuri. Cât despre consolidarea fiscală, e un punct esențial uh, care afectează și raportul nostru, are consecințe importante uh, în legătură cu uh, crearea de locuri de muncă sau cu lipsa acestora. Bun. Acum sunt amendamente care resping uh, total acest aspect, uh, unele care uh, fac exact contrariu. deci trebuie să avem un echilibru între, între creștere, între austeritate. Noi, mă rog, eu sper că vom ajunge la o formulare care să încorporeze toate aceste lucruri și trebuie să nu conștient de faptul că situațiile diferă de la țară la țară. Noi trebuie să adaptăm textul la această realitate, eh, să avem în primul și în primul rând creștere și ocupare. Bun, eh, vă mai urez eh, Crăciun fericit tuturor și Vă mai spun că din ianuarie vom avea mult de lucru pentru că avem mult timp la dispoziție și noi trebuie să adoptăm compromisurile în această săptămână sau să le negociem. Deci, cu asta sper că vom avea și succes în ianuarie. Mulțumesc! Un minut și demi, mă excuz. Voi limita timpul de lucru la un minut și vă rog să mă scuzați, domnul Gutierrez, Prieto și apoi doamna Harkin. Nu, doamna Harkin în, prim, în primul rând. Mulțumesc, doamna președinte, spune doamna Harkin. Nu, nu, practic, <laughs> practic doamna Harkin uh, nu înțelesese că trebuie să ia cuvântul uh, un coleg din Spania. Mulțumesc! Mulțumesc și raportare. Eu cred că obiectivul principal uh, al nostru ar fi să fim rigizi față de comisie, cerându-i o politică economică diferită. Și a spus raportarea, e adevărat că unii au dubii în legătură cu rolul comisiei noastre de ocupare, dar adevărul e că tot, toată strategia economică a, a Comisiei Europene are influență asupra creării locului de muncă și asupra unor locuri de muncă de calitate pentru grupul socialist. Avem 3-4 uh, linii dincolo de care nu putem trece. Uh, un, flexibilizare în uh, reducerea deficitului, pentru că asta produce șomaj, produce turbări sociale. Uh, și lucrurile le-am au mers prea departe. Și dacă reușim să reducem acest calendar, vom putea avea și economii importante și să stimulăm și crearea de locuri de muncă, respectând tratatul, pactul de stabilitate și creștere. E fundamental acum când în ultimul Consiliu probabil că s-a ajuns la un preacord ca să nu, se, să nu fie afectat uh, bugetul pentru educație, pentru cercetare. Deci e, e important ca această regulă de aur să devină și o realitate și să spunem asta foarte clar noi cei din Parlamentul European. Da, uh, președinta întrerupe uh, vorbitorul. Vorbitorul mai spune că trebuie să avem legitimitate democratică, să facem reforme și să avem mai multă transparență și în parlamentele naționale. Pardon, señora presidenta. También, también. Mă scuzați că am depășit timpul. Da, Baron Harkin și după aceea Cornelisen. I'll be very brief. First... Voi fi foarte succintă. Vreau mai întâi să mulțumesc raportul. Avem un document excelent aici și cred că putem să adăugăm niște îmbunătățiri la el. Sunt multe probleme, cred că una dintre amendamentele pe care le-a susținut sunt neapărat ale mele, ideea uh, impactului uh, analizelor uh, pentru că acestea pot avea un impact negativ asupra economiei. Sper că raportorul meu va lua în considerare amendamentele mele privind sărăcia, problemele guvernanței sociale, putem să ne uităm la ele și o serie de amendamente, unele ale mele, ale altora, privind consolidarea fiscală și trebuie să examinăm acesta ca un obiectiv pe termen mediu sau lung și trebuie să fie sustenabil și diferențiat și trebuie uh, să avem un ritm care să nu afecteze nici potențialul și nici uh, țesutul social al economiilor noastre. Apoi, în legătură cu deficitul democratic și nevoia unei participări totale a Parlamentelor Naționale și Parlamentului European, de asemenea, cred că trebuie să legăm cumva impactul politicilor actuale de uh, studiile de creștere anuală. Prea repede, în regulă. În fine, ultimul comentariu. UE 2020, raportul de progres ar trebui să fie inclus. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Cornelison și apoi Josh Pack. Sunt foarte de acord cu doamna Harkin, dat fiind faptul că nu avem nici mult timp, Aș vrea doar să atrag atenția asupra amendamentului 48. La începutul raportului acesta adaugă un punct cerând Consiliului și, Cons- și Comisiei să intre într-un uh, acord interinstituțional împreună cu Parlamentul pentru a ne da un rol important în acest proces anual. Cu un astfel de acord am provea putea primi într-adevăr un rol mai important fără a trebui să schimbăm tratatul înainte. E un element cheie. Și atunci conținutul va primi o plus valoare dacă Consiliul și Comisia ar asculta cu adevărat. Mulțumesc! George Bach Mulțumesc, doamnă președinte. Salut și eu acest raport. Da, a fost o sarcină foarte dificilă pentru doamna raportor, timp foarte puțin la dispoziție și același lucru e valabil și pentru noi. Deci un raport foarte important pentru care ar fi trebuit să avem mai mult timp. Punct important, această consolidare bugetară a statelor membre. Știm că e important, e de importanță centrală, dar cred că, așa cum s-a mai tot spus, ar trebui să avem grijă să obținem și creștere. Altfel, fără creștere, vom avea probleme sociale. Între timp a devenit tradiție ca în acest raport să fie menționată politica socială, dar uh, ca negativă. Se vorbește mult despre finanțe, dar prea puțin despre părți sociale. Aliniatele 4 și 25 trebuie să evite excluziunea socială și același lucru e valabil și pentru pensie, aliniatul 33. Am fost șocat de raportul comisiei care spune că după posibilități ar trebui făcută legătura între speranța de viață și pensie ceea ce ar trebui să se întâmple automat pentru a evita negocieri dificile. Cred că acest lucru înlătură dialogul social tradițional, unde e important să negociem despre astfel de subiecte importante. Mulțumesc! Deci, uh, o să dau din nou cuvântul raportoarei. Eu am o singură îngrijorare ca în procedura noastră avizul comisiei să fie într-o stare cât mai bună. Și când văd că e, se pregătește Comisia Economică și Monetară, cred că trebuie să fim cât mai avansați cu putință, și, inclusiv uh, din punct de vedere al densității mesajului și organizării raportului. Sunt sigur că vă gândiți și asta. Dau cuvântul raportoarei. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să mulțumesc celor care au luat cuvântul, Cred că putem face o treabă foarte bună. Nu mă voi uh, lungi prea mult. Uh, noi trebuie să ajungem la aceste compromisuri de care am tot vorbit și sunt convins că vom face cam atât și mulțumesc. Mulțumesc pe această bază. Votăm uh, la ședința noastră extraordinară de la Strasburg pe 14 ianuarie și apoi la plenară pe 4-7 februarie Îmi cer scuze invitațiilor noștri, dar fiind de constrângerile noastre de timp, trebuie să mai discutăm un punct de pe ordinea de zi înainte de a începe audierea. Așadar, la punctul 10 dau cuvântul Iutei Steinbrück pentru a ne prezenta avizul Comisiei Ampla pentru Comisia Juridică. Începește punerea în aplicare a Directivei 2004 bară 25 bară CE privind ofertele publice de cumpărare. Prezentarea proiectului de aviz. Aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, azi dimineața la juri s-a discutat despre preluările ostile și se pare că ar fi bine să nu modificăm directiva actuală. Așa se spune acolo cel puțin. Din punct de vedere social și al ocupării forții de muncă, eu văd nevoia să îmbogățim acest uh, text pentru că angajații trebuie protejați mai bine în cazul unor astfel de preluări ostile. Um, sunt importante informații în scurt timp, informații clare, trebuie cerute informații de la angajatori și un drept de uh, vot ar trebui să aibă și angajații. Așa arată avizul meu, așa l-am uh, conceput, în situația în care directiva va fi discutată la jurii să includem aceste aspecte de ocupare a forței de muncă. Pe scurt, cam asta ar fi. Este Mulțumesc, domnul Benion, și dacă mai vrea cineva să vorbească... Nu, se pare că nu, dar oricum un minut, domnul Benion, că nu mai avem uh, timp. Uh, yes, um, I certainly... Da, sunt. avem nevoie de niște plase de siguranță pentru cei afectați de astfel de prelor ostile, dar Trebuie să dăm semnale atente și să respectăm cadrul juridic pe care îl avem în statele membre. Nu ne putem aștepta să schimbăm acest cadru juridic cât privește preluările ostile. Sigur, avem probleme în ceea ce privește un veto din partea partenerilor sociali. Articolul 9, 10 și 12, toate ne creează probleme. La 9 se cere implicarea angajaților și să nu permită o tranziție fără implicarea partenerilor sociali, dar nu se poate bloca o tranziție pentru că partenerii sociali nu sunt de acord. Păi costurile pentru cei din management, informații pentru reprezentanți, adică e vorba de activitatea sindicatelor, de fapt. De aceea nu văd de ce am fi de acord cu acest punct. Apoi la 12 se cere ca o licitație să fie suspendată până când soluțio- sunt soluționate toate text, uh, discuțiile astea. Nu se poate bloca o preluare dacă un angajat încă are o problemă cu fost angajator. Și mă voi opri aici deocamdată. Mulțumesc! Mulțumim mult! Doamna raportor, nu? Nu, zuvon de le depot de... Bun, termenul de depunere amendamentelor e 9 ianuarie, la orele 12. Bun, e în engleză textul. Uh, se dezbat amendamentele pe 23-24 ianuarie. Pe 21 februarie vom uh, lua hotărâre. Acum uh, ajungem la penultimul punct de pe ordinea de zi. Trebuie să, ne, să vorbim acum despre starea negocierilor cu Consiliul privind dosare la care Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale este asociată, e vorba de o uh, cooperare consolidată cu alte comisii, Bun, acum domnul Coșa nu mai este în sală, dar vom amâna practică discutarea acestui punct. Nici doamna Lambert nu este aici Uh, ca să ne vorbească despre ce se va întâmpla în perioada 2014-2020 pentru programul drepturilor ale cetățenilor, raport care astăzi se află la Comisia Libe. Însă, și le mulțumesc foarte mult pentru asta, uh, doi alți raportori din Comisia Asociată se află aici, așadar întâi și întâi dau cuvântul uh, doamnei Eliza Iaconsari, ca să ne povestească ce se întâmplă cu negocierile pentru propunerea directivă care stabilește condițiile de intrare și ședere ale cetățenilor unor țări ă, terțe între, ă, în cazul unei ă, detașări, unui transfer între firmele aceleași grupuri. Mulțumesc. Mulțumesc. În ceea ce privește această directivă, E vorba de detașări interne în cadrul același concern. Și e vorba de competențe între LIBE și comisia noastră. Au existat mai multe negocieri la nivel tehnic. Iată, se vede sau s-a aflat între timp în ceea ce privește competența noastră, e o problemă cu drepturile angajaților și tratarea egală a acestora, indiferent de unde vin. Am un mandat puternic și a trebuit să constat că atât Consiliul cât și noi, Parlamentul, avem aceleași îngrijorări, aceleași probleme. Vrem ca această directivă să nu fie folosită în mod necorespunzător. Am căutat un compromis prin care toți angajații să se poată bucura cu adevărat de drepturi egale. Un alt punct care a dus la discuții importante și unde încă căutăm un compromis, pe de-o parte ex- definițiile, experți, management și așa mai departe, Consiliul dorește să lucreze pe baza actuală. Și vor trimite aceste propuneri. Cu ajutorul domnului Colin am încercat să apărăm poziția Parlamentului, negocierile sunt în curs de desfășurare, vor continua, iar părțile abia și-au anunțat punctele, pozițiile proprii. De fapt, nu am uh, avut, nu am reușit să înregistrăm niciun progres în acest dialog tripartit. Articolul 14 pare să fie marea problemă. Oricum însă am uh, reușit să transmitem foarte clar poziția grupului nostru. Mulțumesc! Da, mulțumim baftă cu continuarea lucrărilor. On s'en est pas occupé depuis Bun, nu ne-am ocupat de mult timp de subiectul ăsta, dar sunt uh, dificultăți, vedem și contăm pe dumneavoastră, că văd că dați o de hotărâre, să duce treaba la bun sfârșit. Bun, acum domnul Coferati, în legătură cu propria directivă care stabilește condițiile de intrare și ședere a cetățenilor țărilor terțe uh, pentru a ocupa în loc de muncă sezonier. Grazie Presidente, sarò molto breve. Mulțumesc, eh, doamna președinte, foarte pe scurt. Trialogul a început doar ieri și aș dori să eh, semnalez colegilor următoarele probleme care s-au evit. Deci avem dificultăți în eh, raportul Consiliu care tinde să propune niște soluții care pot practic denatura caracterul directivei, transformându. o din directivă pentru munca sezonieră într-o directivă destul de vagă pe uh, munca pe timp, pe perioadă determinată, dar fără limite și fără frontiere, practic. Însă cu Comisia avem un, uh, o colaborare foarte bună, uh, ne ajută să ne îndeplinim obiectivele și să îndeplinim obiectivele directivei. Munca de până acum se referea la domenii care erau de competența Comisiei Libe. Mm. Bun, acum noi avem o bună colaborare cu colegul Moraes de la Libe și asta ne ajută mult, desigur. La finalul uh, discuțiilor de ieri, se pare că am furnizat Comisiei și Consiliului niște indicații foarte utile pentru a ne reîntoarce la punctele, pentru a se reîntoarce de fapt ei la punctele de la care am pornit noi. Și consider că în cursul întâlnirilor viitoare, care vor avea loc cu Consiliul și Comisia, va fi necesar uh, și vă rog încă de pe acum să o facem, să uh, reunim pe toți colegii care au avut funcția de raportor din umbră în cursul discuțiilor precedente pentru a, evolua împreună, uh, pentru a evalua împreună cu ei de când în când starea discuțiilor și punctele de mediere dacă va fi necesar. Începutul a fost greu, dar uh, consider că raportul solid, legătura solidă între cele două comisii a ajutat măcar în această fază inițială să uh, punem discuția pe calea cea bună ca să nu dăm șanse celor care a dori să schimbe măcar în parte natura acestei directive. Bien, a Foarte bine. Cei care au urechi de auzit sau. Bun. Mulțumesc pentru prezentări și mulțumesc că ți-a apărat poziția comisiei noastre. Acum, cu puțină întârziere și mă cer invitațiilor noștri să uh, ne scuze pentru asta, ajungem la punctul următor și anume audierea pe care am dorit să o a, a, organizăm pe marginea raportului din proprie inițiativă a doamnei Deli locuințe sociale, calea de ieșire din criză. Voi da cuvântul raportarei pentru o introducere și apoi uh, celor doi invitați ai noștri, precum și reprezentantului sau reprezentantei Comisiei Europene, în primul rând doamna Karima Deli. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și uh, invitațiilor noștri. Uh, și mulțumesc pentru, încă de pe acum, pentru informațiile pe care le veți furniza. Dragi colegi, cu acest raport eu doresc să arăt că sectorul locuințelor sociale este o pârghie care ne ajută să ieșim din criză. Europa trece printr-o gravă criza locuințelor și criza aceasta, din păcate, nu dispare, ba chiar se amplifică, în ciuda șocurilor prin care trece în mod constant opinia publică în fiecare iarnă, atunci când situația persoanelor fără adăpost uh, pare, sigur, intolerabilă și inacceptabilă. Întâi și întâi, aș spune că există deci situația asta de urgență, o urgență socială, care ne face, sau ar trebui să ne facă să investim în acest sector, pentru că inegalitățile sociale devin tot mai mari, șomajul crește, vorbim de 120 de milioane de europeni care sunt săraci sau expuși riscului sărăciei. Piața locuiților private răspunde din ce în ce mai puțin eh, cererii crescânde a eh, gospodărilor celor mai precare în Europa. Eh, chiriile cresc, prețul la energie crește, ajutoarele sociale pentru locuință sunt supuse presiunii. În același timp, criza datoriei face statele să facă tot felul de sacrificii în ce privește uh, cheltuielile sociale. Uh, dreptul la o locuință decentă și abordabilă condiționează totuși accesul la celelalte drepturi fundamentale și atunci uh, devine din ce în ce mai dificil de aplicat acest drept din cauza situației pe care v-am înfățișat-o și regret politicile duse de anumite, state membre care doresc să reducă parcul de locuințe sociale în detrimentul uh, coeziunii sociale și teritoriale. Includerea socială la care noi ținem atât de mult uh, trebuie să se bazeze pe o autosuficiență a locuințelor abordabile. De asemenea, trebuie să beneficieze de mijloace pentru a lupta concret contra precarității energetice, pe criterii obiective și transparente de atribuire a locuințelor, conform unei guvernanțe adecvate pentru a favoriza o abordare integrată și lupta împotriva discriminărilor. Să investim în locuințele sociale înseamnă să venim cu un răspuns față de îmbătrânirea populației și față de dependența persoanelor vârstnice și nevoilor specifice ale tinerilor, precum și față de includerea comunităților marginalizate și, sigur, a persoanelor fără adăpost. Am spus că există o stare de urgență și e vorba de o urgență inclusiv economică, pentru că locuințele sociale joacă un rol important de stabilizator macroeconomic. O, ofer, o ofertă suficientă de locuințe sociale contribuie la atenuarea amplorii ciclurilor imobiliare și deci și a fenomenului de bulă imobiliară, după cum știm foarte bine că s-a întâmplat în Spania investițiile în locuințe sociale trebuie să fie mai bine incluse în sistemele uh, bugetare ale Uniunii. Și apoi locuințele sociale reprezintă o pârghie pentru dezvoltarea socială, pentru investițiile în eficiența energetică, în energiile regenerabile, uh, creează locuri de muncă și sunt bune pentru planetă în lupta împotriva schimburilor climatice sunt bune până la urmă pentru toți cetățenii, mai ales pentru că reduc costul facturilor energetice. Et pour cela, il faut souligner la valeur ajoutée. De aceea trebuie subliniată valoarea adăugată a fondurilor structurale, atât uh, FEDER cât și Fondul Social European. Și uh, împrumuturile băncii europene de investiții pot stimula investițiile în materie de locuințe sociale. Particulier de développer ce dont nous avons besoin aujourd'hui. De asta avem noi nevoie astăzi o formare eh, profesională pe, în economia verde. Eh, trebuie să creăm locuri de muncă decente și care să nu fie relocate, să garantăm eh, un nivel suficient pentru viitorul cadru financiar multianual și Uh, realocarea fondurilor neutilizate pentru locuințele sociale. Acesta este tabloul general și imaginea generală a raportului pe care intenționez să-l supun aprobării comisiei și acum aștept răspunsuri și reacții ca împreună să mergem pe această cale și să reamintim că locuința socială poate fi adevărată pârghie uh, care să ne ajută să ieșim din criză. J'espère că nos experts ont bien compris les Bun, mulțumesc. Sper că se va și răspunde întrebărilor acestora și că invitații noștri vor putea să ne aducă um, clarificări pentru comisia noastră. Uh, e un moment critic. Eu nu uit că acest raport din propria inițiativă uh, este în curs de examinare într-un moment în care se discută mă rog, finalul negocierilor pe cadrul financiar multianual și includerea locuințelor sociale în diversele capitole, dar și într-un moment în care chestiunea cererilor de informații suplimentare din partea Comisiei pune în cauză sau sub acuzare anumite regimuri de ajutor pentru locuințele sociale iar în ce privește urgența politică, cred că toată lumea e de acord. Așteptăm răspunsuri concrete. Ce trebuie propus în acest uh, moment ca să se miște lucrurile? Bun, cu acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei Claire Rume, secretar general al Open Liaison Committee for Social Housing, deci Comitetul de Legătură pentru Locuințe Sociale care ne ajută uh, la foarte multe dosare pe care le examinăm uh, la comisia noastră. Aveți aproximativ 10 minute la dispoziție, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă raportor. Prezentările noastre sunt deja pregătite, dar ele conțin 30 de slide-uri. O să reduc la 10, cu alte cuvinte, uh, unele dintre ele nu vor fi utile. Securos este rețeaua europeană care reprezintă toți prestatorii uh, sociali, 25 de milioane de clădiri uh, administrate direct de cooperative, actori publici, fără scop sau non-profit. Deci, ca să trecem foarte rapid uh, la pârghile de politică europeană care ar putea permite îmbunătățirea situației. Vreau mai întâi să vă reamintesc un fapt istoric și anume că Parlamentul European a jucat întotdeauna un rol de avangardă în, în, uh, în chestiunea clădirilor și a locuințelor. În 2005 a deschis o breșă cerând Comisiei să examineze posibilitățile de a deschide fondurile structurale către cheltuielile de eficacitate energetică a clădirilor și, în mod constant, Parlamentul European a revenit asupra acestor cereri, a revenit cu aceste cereri să nu existe o barieră și să existe o dimensiune europeană a locuinței. Și cred că pentru noi obiectivul acestui raport este să punem viitoarea cărămidă la baza acestui edificiu pe care Parlamentul deja îl construiește de mulți ani. Astăzi, în Europa, uh, locuințele au devenit una dintre problemele majore, majore ale europenilor. De asemenea, ultima anchetă privind calitatea vieții făcută de Fundația Dublin a arătat-o că una dintre cele mai mari concluzii este că uh, calitatea globală a uh, locuințelor în Europa se îmbunătățește, dar problema este insecuritatea locuințe acum. Aproximativ 40% din europeni, atunci când își uh, uh, imaginează că trebuie să, dacă pot, vor putea plăti cheltuielile de uh, locuințe în următoarele 12 luni, spun că nu știu. Deci este multă incertitudine la nivelul cetățenilor europeni și o miză socială foarte mare, principală. Aici aveți așadar câteva cifre insecuritatea aceasta a locuințelor este una dintre problemele pe care am vrea ca acest raport să le rezolve. Apoi, trebuie spus că există un impact al crizei și uh, locuințele sociale sunt poate un, o modalitate de a ieși din criză, dar piețele locuințelor nu au devenit uh, complet nebune de pe zi pe alta. Cred că criza în domeniul nostru reprezintă 20 de ani de non-politică uh, în domeniu și impactul pe care ar putea avea vine din faptul că Europa nu s-a preocupat de politica de locuințe, pentru că după 20 de ani de lipsă de investiții în uh, locuințe abordabile, nicio țară n-a continuat să construiască locuințe sociale uh, la fel cum s-au construit alte locuințe și sunt 20 de ani de politică favorabilă în principal proprietarilor. Deci cred că în acești 20 de ani de politică tragem uh, consecințele acum, plus criza financiară care crește handicapul. Dar dacă ar trebui să ne gândim astăzi și să propunem politici viitoare, ar trebui realmente să avem acest uh, timp uh, în minte. 20, 30, 40 de ani sunt necesari pentru a crea o ofertă suficientă și abordabilă. În fine, vreau să revin mai întâi asupra luptei împotriva sărăciei, o modalitate de a ieși din criză și una dintre mizele majore este lupta împotriva sărăciei, mai ales în expertiza noastră și unde credem că există fârghii europene care sunt prea puțin exploatate, lupta împotriva precarității energetice, Astăzi, într-un mare număr de țări, cheltuielile energetice sunt considerate ca și o a doua chirie. Deci nu e doar ceva puțin în plus uh, față de ce plătești ca uh, și chirie sau cost brut, ci e practic o a doua chirie. Poate să fie uh, egal cu chiria. De, pentru asta există un instrument european pe care se poate acționa în anii viitori și anume reacția la liberalizarea pieței interne a energiei cu o propunere a Comisiei Europene care anunță că va uh, lucra pe definiția europeană a consumatorului vulnerabil. Așadar, uh, nu e neapărat abordarea pe care trebuie să o avem, dar așa cum s-a discutat, Imaginați-vă un scut energetic sau cel puțin uh, cheltuieli care vor fi garantate de consumatorul, care fi același și nu vom începe să creăm noi definiții de vulnerabilitate care oricum se schimbă tot timpul și care complică politicile sociale în loc să rezolve problemele sociale. Și, în fine, deci asta ar fi un prim lucru, piețele energetice și directivele europene. Un alt dosar și este cel pe care Parlamentul European a fost întotdeauna un aliat și a schimbat enorm paradigma europeană, investițiile posibile în eficacitatea energetică și cum să creștem eficacitatea energetică a locuințelor aici. Începem, încercăm să vă reamintim că dacă vrem să renovăm 33% din stocurile de locuințe în Europa, putem crea 1,5 milioane de locuri de muncă în fiecare an. Deci locuri de muncă care vor rămâne aceleași, dar impactul posibil al unui enorm program european de îmbunătățire energetică și asta fac deja fondurile structurale, dar există și deja și o nouă posibilitate. De asemenea, există deschisă de către Parlamentul European în ceea ce ați negociat pe directiva privind eficacitatea energetică care dă o obligație furnizorilor de energie să își reducă cu 1,5% consumul final de energie în fiecare an. Pentru a îndeplini această uh, posibilitate există articolul 7.7, și sper că acest raport va putea identifica necesitatea activării acestui articol, care este o modalitate de a finanța cu fonduri structurale sau în complementaritate cu alte ajutoare publice, o eficacitate energetică în special și în prioritate este scrisă în acest articol pentru a combate precaritatea energetică. Pentru că trebuie spus că precaritatea energetică și eficacitatea energetică nu au un model economic Există modele economice care funcționează, unde eficacitatea energetică poate să-și plătească practic singurile, singure costurile din economiile de energie care se fac, dar se vorbește de o precaritate energetică actuală a unor oameni care nu plătesc energie. Deci nu poți să câștigi de pe urmă unor oameni care nu plătesc. Asta e mesajul pe care doream să-l transmit. că e foarte important să existe fonduri pentru a lupta cu precaritatea energetică, știind că se pot crea foarte multe lucruri de muncă. Și a, pentru a încheia, pentru că nu am timp, uh, vreau să trec la mesajul principal și care este uh, următorul. Să ne imaginăm că Uniunea Europeană ar putea realmente să investească direct sau indirect uh, pentru locuințe abordabile. Recomandările specifice de la țară la țară făcute de Uniunea Europeană. Unele țări au primit recomandări specifice față de uh, piațelor care este mm, instabilă. Instabilitatea piețelor e sursa unei mari instabilități economice. Totuși, putem vedea că propunerile, recomandările de propunere a Comisiei sunt adesea foarte orientate și nu răspund la adevărata întrebare, și anume cum rămâne cu caracterul abordabil și cu prețul uh, locuințelor. E posibil ca oamenii acum să-și găsească un loc pe piața locuințelor. Și aș dori să dau o singură cifră din toate acestea, care arată nivelul de construire în Anglia, 110.000 de locuințe pe an, numărul de noi familii pe an în Anglia este de 390 de mii. Deci în fiecare an există un deficit de 280 de mii de locuințe. Deci am lăsat să treacă 20 de ani fără să construim suficient sau fără să creăm suficient de unități locative și cred că asta este problema pe care o putem rezolva astăzi, creând un fond de investiții în locuințele sociale și să cerem băncii europene de investiții să fie mai prezentă în acest segment. Oricum, astăzi e o necesitate în ce privește dacă vrem să uh, păstrăm stabilitatea piețelor locuințelor. Deci nu putem face decât dacă decuplăm capacitatea noastră de a produce Uh, locuințe abordabile. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și trec, dau imediat cuvântul Barbara Steinberger, care este șefă de unitate la Uniunea Internațională a Chiriașilor. Mulțumesc foarte mult pentru că îmi dați o șansă să vorbesc aici la comisie. Tenants Union all over the world and I'm reprezentăm o serie întreagă de chiriași în întreaga lume și voi vorbi în numele lor. Voi reveni și la câteva modele de ajutor pentru consumatorii vulnerabili. Asta facem noi, de fapt. Asistență juridică consumator, pentru consumatori și chiriași. Și aș dori să vă atrag atenția asupra acestor, asupra cererii care există pe piață. Aș începe cu dreptul la locuință. Cred că atunci când vorbim despre locuințe, să recunoaștem că e un drept fundamental și există bază juridică în acest sens. Câteodată acest lucru se uită, dar e în Carta Drepturilor Fundamentale. Drepturi la asistență socială, locuințe sociale, citez uh, din comisarul pentru drepturi umane al Consiliului Europei, Thomas Hammerberg, care spunea în special în astfel de vremuri de criză economică, nevoia de locuință, care e mare în Europa deja, e exacerbată. Deci trebuie să ne uităm mai cu atenție la acest drept. Mai apare un alt drept de bază, și anume în Carta Socială Europeană, articolul 31, unde se vorbește de exercitarea efectivă a dreptului la locuințe, iar Statele membre ar trebui să respecte acest drept, să implementeze acest drept în Constituțiile lor. Doamnelor și domnilor, cred că ar trebui să ne așteptăm ca măcar statele membre să se considere legate de aceste cart, această carte europeană. Însă, vă spun că, din păcate, nu toate statele membre au ratificat-o încă. De aceea e mare nevoie să facem, într-adevăr, ceva. Foarte important, dacă, dori, dacă dorim să avem căi de atac, în primul rând, trebuie să existe și justificare individuală și pentru grupuri de chiriași, de consumatori care au probleme cu violarea acestor drepturi. Predecesoarea mea, Claire, a vorbit deja despre necesitatea de a privi mai cu atenție la politicile privire la case. Să vă dau câteva cifre. Costurile cu locuințele sunt uh, cam 30% din bugetul unei familii, iar la familiile mai sărace chiar 40%, tendință crescândă. Deci noi, Parlamentul, ar trebui să ne uităm mai cu atenție de ce cresc aceste costuri atât de mult și cum putem ajuta oamenii. e unul din elementele majore pentru sărăcie. Avem această valoare de 78 de milioane de cetățeni în Europa riscă să ajungă în pragul sărăciei, iar uh, mare parte a acestor costuri se duc pe locuințe. Cum putem scăpa din această capcană? Aș spune ceva despre un model Această expresie tehnică, tenure neutrality, ce înseamnă asta de fapt? După părerea noastră, e baza unei politici corecte. Și o astfel de politică corectă înseamnă un singur lucru. Că cele trei forme pe care le avem, proprietate, ca în cooperativă sau închirie, ar trebui tratate la fel trebuie susținute de către stat, la fel, fără a discrimina unul dintre aceste sectoare. Asta ar fi baza unei uh, piețe de imobiliare funcționale, însă realitatea arată altfel. O știm cu toții, majoritatea statelor europene susțin mai degrabă proprietarii de case și nu celelalte două forme. Și asta duce la legea pieței care ar trebui să o schimbăm. Pentru că asta înseamnă că criteriile cui se adresează această regulă de fier sunt grupurile slabe care trăiesc în condiții mai slabe și grupurile puternice care doresc, locuiesc în grupuri mai, în uh, cazări mai bune. Și aici mă refer la grupurile la sărace, slabe. Familii tinere, migranți, studenți, cele mai slabe categorii. Ei nu au nicio variantă să devină proprietar, nu au nicio posibilitate, nicio bancă nu le dă bani. Deci trebuie să închirieze sau să locuiască în cooperativă. De asemenea, o altă precondiție pentru că această formă să fie atractivă e securitatea. Nimeni nu devine chiriaș dacă nu e protejat, de, dacă nu are niște drepturi, dacă nu e protejat de a fi dat afară. Trebuie de asemenea să ne uităm mai cu atenție și la statele din Europa de Est, unde nu există un sistem stabil care să protejeze chiriașii. Deci cred că avem multe de făcut și cred că acele state membre unde există un drept corect pentru astfel de locuințe, ar trebui să ajute și celelalte state membre unde acest sistem nu există încă. Ceea ce privește această neutralitate, o singură propoziție. Ceea ce privește aceste politici, ar trebui să oferim case, cazare, locuințe potrivite și nu o anumită locuință. Să fim totuși realiști. Nu putem fi toții proprietari. Nu putem avea 100% proprietari. Trebuie oferite toate variantele celor doritori, ceea ce e un element crucial care lipsește. Colega mea, Claire, s-a referit deja la pârghile pe care le avem, care sunt șansele pentru promovarea unor uh, locuințe mm, pe care să și le permită oricine. Săptămâna viitoare a veni o propunere din partea cele mai mari bănci germane care spune că un euro investit în uh, renovare din punct de vedere energetic aduce 4 sau, între 4 și 5 euro venit. O altă valoare din uh, țările de jos. Dacă se investește un miliard, se duce la o creștere economică de 0,14% și 5.000 de ani de muncă suplimentare. Deci statul beneficiază și el din, acest, din aceste investiții, care au un TVA mai mare cu 0,5 miliarde, la fel și taxele pe venituri, ceea ce e bun, bine pentru stat, dar cu adevărat câștigă de fapt societatea. Pentru mai bună calitate, pentru accesibilitate la locuințe sociale și pentru a evita acele liste lungi pe care le întâlnim în fiecare stat al Uniunii Europene. Deci societatea e cea care câștigă. Domeniile de acțiune sunt destul de clare. Avem uh, competențele sale clare. Banca Europeană de Investiții ar trebui să aibă un rol mult mai progresiv, pentru că finanțează deja infrastructura. De ce să nu finanțeze și astfel de locuințe? Există bonduri pentru proiecte, noi acum am început negocierile, există fondul social european care ar trebui să studieze mai cu atenție gestionarea vecinătăților și a cartierelor. <clears throat> și mai există acest RDF, finanțare pentru eficiență energetică, mai eficient și care poate fi mai puțin birocratic. Punctul principal acum însă există obstacole. Și, domnilor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului, poate ne puteți ajuta aici. Avem cazul de ajutor de stat, cazul olandez, e o decizie dată unde există o definiție a grupului pentru locuințe sociale. Această definiție reprezintă un dezastru. Comisia e de părere că locuințe sociale trebuie să fie accesibile doar pentru grupuri dezavantajate social. Ceea ce înseamnă că, de fapt, Uniunea Europeană e de acord cu scăderea limitelor de venit pentru locuințele sociale, ceea ce înseamnă că venitul mediu, clasa medie, nu pot accesa locuințe sociale și chiar cred că trebuie să scăpăm de aceste definiții, care din păcate încă se află în mintea Comisiei. deci, nu vă voi cere puțin, ci vă voi cere foarte mult. Ar trebui revizuit acest pachet al domnului comisar Almunia. Și un ultim punct. Uitați-vă la întărirea sectorului non-profit pentru că există mulți investitori privați și un rol crucial. Trebuie să ne uităm, să vedem cum să, ce să facem pentru acest sector care nu lucrează pentru profit. Trec peste semestrul european, Claire s-a referit la aceste aspecte și vă dau câteva exemple de bune practici. La Viena, cel mai bun sistem de acest tip, not for profit, la fel la, în Salzburg se întâmplă astfel de sisteme. La Berlin, orașul social, RDF utilizat în Franța și utilizarea de locuințe cooperative în Cehia. Sunt multe de făcut, multe exemple bune, vă mulțumesc. Merci beaucoup euh, et pour terminer. Mulțumesc și în final Preda cuvântul și reprezentanților comisiei. E vorba de domnul Iulius Obdubec de la uh, Unitatea Include Reactivă a Grupurilor Dezavantajate uh, și lupta împotriva sărăciei. Seara, doamnelor și domnilor! <laughs> N-am pregătit cu adevărat o prezentare pentru seara asta. Aș face doar trei eh, comentarii scurte. Și acum, apoi sigur că vă stau la dispoziție pentru dezbatere. Eh, președinta, da, asta înseamnă că preferea să vorbiți după runda de întrebări. Eh, răspuns, da, aș prefera să vorbesc după aceea. Bine, atunci domnul Benion are cuvânt. Da, mulțumesc, doresc să mulțumesc doamnei Deli pentru că a organizat uh, această după-amiază excelentă uh, la fel cum a organizat o sesiune excelentă acum două săptămâni uh, și vorbitorii de astăzi deja um, îi cunosc și m-am întreținut cu ei acum două săptămâni, deci nu doresc să repet ce am spus acum două săptămâni. Doresc doar să, explore, să explorăm anumite uh, sugestii sau direcții. Două săptămâni eu am spus că um, trebuie să evităm o situație în care să spunem că toată lumea are dreptul absolut la locuință, la o locuință pentru că uh, nu putem să spunem sectorului privat că dacă oamenii nu și plătesc chiria, trebuie neapărat să aibă locuință. Dar asta e singura remarcă negativă pe care aș avea-o. Acum două săptămâni am vorbit foarte mult de eficiența energetică. Programe în Birmingham și Paris au fost uh, date ca exemple. Au avut o discuție foarte bună în legătură cum, de, în legătură cu modul în care putem uh, pune în comun cele mai bune practici și să îmbunătățim nivelul locuințelor uh, la prețuri accesibile uh, și să fie și eficient energetic, dar uh, mereu, iar și iar, bun, așa, revine această problemă a, mă rog, așa numite neutralități de 10 ani. Cum putem să avem o politică pentru a crea stimulente în sectorul chiriilor cu măsuri de eficiență energetică? E foarte dificil. Bun, e, noi în Marea Britanie utilizăm uh, ajutorul companiilor de electricitate, de energie, pentru a finanța uh, îmbunătățirile, izolarea caselor și apoi uh, se reduc facturile, desigur, și și companiile dar nu există niciun stimulent pentru a face asta, mai ales pe termen scurt și trebuie să rezolvăm această problemă. că din nou spun că va fi problematic să mm, menținem asta 100% eh, în eh, cadrul competențelor instituțiilor europene. Dar bun, putem să remediem situația într-o bună măsură propunând punerea în comună a bunelor practici. Există și problema subvențiilor, finanțărilor, eh, implicarea băncilor. Putem să ne gândim și la așa ceva. Și uh, o altă problemă care a fost evocată a fost politicile de locuință în diversele state membre, planificarea. Am văzut exemple din Spania, acolo am avut, au uh, avut desigur acea bulă imobiliară nu era vorba acolo de locuințe sociale, ci proprietăți uh, mari, investiții, stațiuni uh, balneare uh, pe litoral și orașe întregi practic sunt nelocuite. În Marea Britanie, în ultimii 10 ani, au existat politici practic s-au demolat locuințe perfect locuibile și adesea au fost înlocuite cu locuințe de mai proastă calitate, da, de mai mică densitate o politică contraproductivă, practic. Din nou, spun că putem face și niște studii ca să vedem care sunt cele mai bune exemple și să nu repetăm greșelile care s-au făcut. Eu sper că va fi un proces constructiv, poate dura puțin, dar sunt optimist. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul Sercas. Apoi doamna Costello. Mulțumesc, doamnă președintă. Și mulțumesc și experților uh, și eu voi fi raportor din umbră pentru socialiști. Mi-ar uh, plăcea să um, îmi puteți trimite documentele pe care uh, le-ați prezentat aici, pentru că și um, pentru grupul meu și pentru toți colegii e o chestiune foarte importantă. Dar este de importanță crescândă pe măsură ce ne dăm seama de toate efectele sociale eh, create de criză. E ca și cum eh, am eh, trage cortina și am descoperi enormele ambiguități, absurdități și contradicții în acest domeniu. Până la urmă, e important pentru toată societatea, nu doar cei care suferă nedreptățile, și uh, le sunt încălcate drepturile fundamentale noastre, ați subliniat foarte bine importanța acestui fenomen. Eu sunt spaniol și domnul Benion a vorbit de Spania. Uh, e absurd. Milioane de persoane își pierd locuințele, băncile, mare parte din îndatorarea privată și publică, care a cauzat criza se datorează faptului absurd că în 20 de ani n-am avut o politică normală de locuințe. Iată, efectele acum sunt de-a dreptul dramatice. Practic, când a venit momentul adevărului, am văzut că s-au dat credite care nu puteau fi sustenibile și s-a ajuns la această bulă și la criză. Și Bun, e târziu, dar oricum trebuie să începem și să dăm și niște răspunsuri, să încercăm toți, dincolo de ideologii. Știm că piața are lipsuri, nu produce drepturi universale pentru toți. De deci există straturi întregi ale societății care rămân defavorizate, care pur și simplu nu sunt protejate, sunt într-o situație dintre cele mai proaste. Eu aș dori, doamnă președinte, să... Bun, să spun, uh, mi-ar, mi-ar plăcea să știu în primul rând ce trebuie să facă Europa. În primul rând să nu uh, incomodeze pe alții, că se pare că asta, asta face. Europa nu trebuie să împiedice să existe reacții macroeconomice la nivelul statelor membre. Nu trebuie să fim cel mai mic numitor comun. Să nu urmăm regulile cele mai proaste din Europa. Noi trebuie să îmbunătățim uh, protecția socială, să nu diminuăm uh, să, uh, să credem în cei care nu fac decât să ridice în slăvie piața. Mi-ar plăcea ca raportul meu, după cum a spus și noastră, să, fiți un alt, să fie un alt pas înainte ca uh, Parlamentul să se afle practic în avangardă și să dea un exemplu Comisiei și statelor membre și să, lă, ă, să lăsăm ă, retorica goală. Să trecem la fapte și închei spunând că sunt ă, convins că împreună cu Karima Deli vom lucra foarte bine. Dacă îmi permiteți o glumă, voi încerca să realizez ca doamna Karima Deli să spune să facă tot ce a spus astăzi, dar să schimbe prioritățile, ca să fie bine pentru oameni și apoi bine pentru planetă. Asta trebuie să fie prioritatea ea și ei și dacă va face asta, vă voi sprijini 100%. Hello. Bun, doamna Costello și apoi Karima Deli, dacă dorește să mai ia cuvântul. Bine, doamna uh, Costello. Thank you, Chair, and thank... Mulțumesc, uh, doamna președinte, mulțumesc raportorilor și prezentatorilor pentru o prezentare interesantă și importantă pe subiectul uh, locuințelor. E sigur adevărat că impactul crizei a făcut pe oameni să se simtă mai vulnerabili din punctul acesta de vedere și mulți oameni se simt, uh, se tem că vor putea să-și piardă casele și asta e o problemă care are nevoie de atenție. Sunt fost consilier în Consiliul uh, Dublinului și am fost și primar al Dublinului și cred că am o experiență și una foarte proastă a parteneriatelor public-privat, unde am uh, încercat să uh, regenerăm complexe prin ideea unor parteneriate publice-private și am avut mulți oameni în situații absolut îngrozitoare unde uh, speranțele lor de a avea noi casă a fost uh, sfârmate, dar mai important, întreaga tema a regenerării urbane a fost bazată pe această idee și vorbim despre regenerare socială și despre uh, case, dar trebuie, avem nevoie și de regenerare economică, trebuie să vorbim de servicii comunitare, de educație, angajare, deci trebuie să existe o coordonare între toate aceste servicii și serviciile locative. Nu poți regenera case, pur și simplu, și nu poți spune asta e, ai nevoie de tipuri diferite de regenerare. În legătură cu eficiența energetică, aș fi de acord complet cu declarația de la Barcelona și cred că multe orașe au semnat această. Dublin este unul dintre orașele care au semnat și poate ar fi un instrument de a dezvolta. Mă interesează foarte mult finanțarea Băncii Europene de Investiții pentru o casă ieftină și mă întreb cum ar funcționa asta. În ce privește uh, uh, loc, spații locative uh, închiriate, îmi scuze, merg, am vorbit prea repede, fac tot timpul asta. Uh, nu vreau să mai vorbesc mult, vreau să mă întorc. Avem nevoie de, econom- de regenerare economică și socială. Cred că ar fi util și toate, multe autorități locale au semnat, la, au semnat declarația privind dreptul la locuințe decente. În fine, în ce privește uh, închirierile private, cred că sunt disparități în multe țări în ce privește standardele care uh, se folosesc și adesea cei mai vulnerabili sunt cei care trăiesc în cele mai proaste condiții în sectorul închirierilor private. Felicit Comisia pentru activitatea pe care a făcut-o. Știu că uh, dar noi am reușit să fun- funcționăm foarte bine. Doamna președinte, vreau să întreb comisiei dacă în colegiu sunt discutate aceste probleme, pentru că aici uh, știu că o să ne spuneți că uh, e lupta împotriva sărăciei strategia UE 2020, că sunteți foarte atenți și apoi există și un comisar uh, responsabil cu concurența care trimite scrisuri peste tot. Deci, uh, putem avansa aici, concret? Care Madelin și apoi diverse invitații, începând cu Comisia Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt mulțumit că, sunt mulțumită că colegii mei înțeleg problematica locuințelor în această comisie. Eu am uh, câteva întrebări Deci luptăm uh, uh, împotriva injustiției de mediu și poate avansăm mai ușor în ce privește injustiția socială. Eu aș vrea să vorbesc despre bune practici, mai ales în ce privește finanțarea. Începește montajul financiar, financiar, aranjamentul financiar. Există țări care începește regionale termică și utilizarea fondurilor europene, etc. Aveți uh, exemple concrete Deci aveți cifre care să arate impactul. Asta e primul lucru. Al doilea lucru, noastră în calitate de organizație. Spun, da, există acele bule imobiliare. Care sunt instrumentele pe care trebuie să ne bazăm? Ce să facem? Să plafonăm chiriile sau Astăzi aveți elemente de răspuns, uh, construirea mai multor locuințe sociale care să echilibreze oferta de pe piața privată, uh, Și a treia chestiune, să abordați cu noi accesul la locuințele sociale accesul la aceste drepturi e o chestiune uh, care n-a fost abordată și care totuși este unul dintre elementele importante. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Opetbeck, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aveți dreptate, locuințele sociale joacă un rol cheie în campania noastră de a reduce sărăcia în Europeană partea strategiei UE 2020. Nu e nicio coincidență faptul că în țări unde ratele de sărăcie sunt uh, reduse, uh, există mai multe locuințe sociale. În același timp, trebuie să spun că, <coughs> deși există un drept la locuință, acest drept nu constituie o bază juridică pentru acțiune a Uniunii Europene. Deci Comisia nu are foarte multă influență aici. poate încerca să convingă, poate să <laughs> stimuleze, dar nu poate acționa direct în acest domeniu. Apoi e problema ajutorului de stat. Cred că asta nu e o problemă pentru locuințele sociale. Eu reprezintă una dintre excepții și aș spune că exemplul care s-a dat mai, mai înainte este unul extrem și cred că acolo situația a scăpat un pic de sub control și știți că Olanda are la fel de multe locuințe sociale decât Germania, care are de 5 ori mai mulți locuitori. Aveți o idee încotro ne îndreptăm, deci nu cred că problema este că Olanda nu respectă modelul european. Ce modelul francez? Îmi pare rău, nu sunt expert în asta, nu pot să vă răspund dar pot să vă uh, atrag atenția spre faptul că există și un caz francez și dacă ați putea să îl examinați, ar fi foarte util. Regulile de stat au fost uh, examinate și s-a creat o excepție clară pentru locuințele sociale. Dar există de asemenea și, sigur, posibilitatea de a depăși limita și atunci colegii de la Digicom trebuie să acționeze. Există posibilități prin Fondul Social de a crește stocul de locuințe sociale. Sunt multe instrumente, instrumente unde cum RDF, de exemplu, este valabil, poate susține uh, companii care vor să facă regenerare de locuințe cu un profit evident și există bugete totale care depind foarte mult de rezultatul negocierilor actuale. Deci nu putem spune prea multe lucruri despre asta acum. Ne-am făcut propunerea noastră și sperăm că, vom avea, că va fi acceptată. Apoi vreau să vă atrag atenția spre alte propunere a Comisiei de a crea un fond european pentru cei mai uh, uh, defavorizați. 2,5 miliarde de euro propunem noi să folosească și cu acest fond se poate ceva în legătură, face ceva în legătură cu <clears throat> oamenii care nu au locuințe, deci să, fie, să le se ofere niște locuințe mai permanente. Cred că e de asemenea foarte important să fim atenți la asta și dacă este adoptat, poate avea un mare impact asupra modului în care uh, concepem această chestiune. Apoi, chestiunea standardelor comune începește ce închirierea de locuințe sociale. Din câte știu, nu există inițiative uh, ale Uniunii Europene în acest domeniu, așa că nu pot adăuga prea multe lucruri. Acestea sunt comentariile mele pentru moment. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, dar uh, vă pot spune fără niciun fel de consultare că în noul fond pentru cei mai defavorizați ar fi util pentru uh, a rezolva problema locuințelor sociale în Uniunea Europeană, că știți foarte bine cât de mult suntem sub pragul minim. O să trec uh, la limba franceză. Dacă credeți că bugetul a fost prevăzut pentru asta, pentru a ajuta pe cei mai defavorizați și în același timp asta nu permite finanțarea păstrării uh, băncilor alimentare, de exemplu, atunci cred că se complică discuția, dacă trebuie să tem dintr-o parte ca să, dăm, uh, să păstrăm în altă parte. Dau acum cuvântul experților. Iau notă uh, de bună voința Comisiei de a trata problema locuințelor sociale, dar va trebui să fim mai coerenți, să găsim alte mijloace pentru, uh, și nu banii care sunt prevăzuți pentru băncile alimentare. Dau câte 5 minute cuvântul fiecărui invitat. Știu că e foarte frustrant, dar asta e situația. I don't know if, oh no, there is no possibility to come back to my slides, but uh, because... Uh, Nu pot reveni la planșele din prezentare, dar ceea ce privește impactul socioeconomic, pentru a ne asigura că se întâmplă ceva în regenerare, asta propune noua propunere RDF o abordare bazată pe ce doresc comunitățile. Și asta vreau să vă arăt. Există o serie de studii E vorba deci de impactul acestor programe de renovare energetică. Și sunt multe studii în multe țări, în Republica Cehă există astfel de programe, în special pentru clădiri înalte, în Polonia la fel, sunt scenarii, sunt studii, asta vreau să vă arăt, că atunci când uh, vă uitați la astfel de programe de eficiență, e clar că noi oferim și locuri de muncă pentru cei care montează instalații fotovoltaice. Dar aceste locuri de muncă create și sunt locuri de muncă care se pierd în uh, industria energetică. Nu poți doar pune niște panouri pe un acoperiș, e mult de lucru în rest. Și e vorba de mentenanță totodată. Deci acest program de regenerare nu ține de o strictă montare a unor panouri pe un acoperiș. E vorba de multe alte activități, deci de multe locuri de muncă care se creează ceea ce privește standardele de calitate pentru chirii, așa e, e o problemă. Avem, ne uităm pe, studiem anumite componente. Unele produse au standarde înalte, de exemplu, doar două, trei companii care pot construi lifturile, altele nu corespund standardelor. Deci da, acestea se îmbunătățesc, dar e o problemă întotdeauna cu standardele, știți cum e. Ceea ce privește întrebarea care alte instru- ce alte instrumente pot fi folosite E vorba, sigur, de protejarea consumatorilor. În Ungaria, de exemplu, sau în Spania, unde legile cu privire la, chirii, la uh, credite nu sunt uh, potrivite, oamenii vor rămâne săraci pentru totdeauna. Asta se va schimba, dar va ajuta și piața muncii. Dacă însă avem politici, dacă nu avem politici potrivite, nu vom avea rezultate potrivite până la urmă. Altceva ce se mai poate face Băncile au astăzi o serie de, de stocuri de locuințe care ar putea fi transformate în chirii sociale. E vorba de, ne, de o dorință politică. Cum să facem să ieșim din această criză? Deci dacă aceste bănci transferă aceste bunuri se care există deci acest stoc S-a mai vorbit de scheme de coproprietate. Multe clădiri, după cum am spus, stau neocupate și sunt, așa cum am arătat, multe lucruri care se pot face. Cum putem schimba modul în care Europa îmbunătățește această situație? Pentru că efectiv se subminează capacitatea acestor uh, soluționării acestor probleme. În rapoartele pe care le veți vota sau unde doreați să discutați amendamente, trebuie schimbată logica. dacă există astfel de recomandări specifice, dar dacă ne uităm doar la cheltuieli, în fiecare an nu ajungem nici unde. Pentru politicile de locuință avem nevoie de investiții pe peste 20 de ani sau pe termen mai lung. e vorba deci de o mai bună cheltuire a fondurilor, dar și de prevenire, de crearea de locuri de muncă și de resurse pentru viitor. Iar în ceea ce privește accesul la locuințe sociale, am că e un punct cheie, există multă critică în multe țări, pentru că accesul la locuințele sociale nu e suficient de transparent. Sunt sigur că furnizorii de astfel de servicii pot face lucrurile mai bune, există legi care există procese, dar ce se întâmplă de fapt astăzi? Trebuie să alegeți între o femeie cu patru copii și o altă femeie cu cinci copii. Așa se alocă aceste fonduri. Acestea sunt variantele și nu am o soluție punctuală. Mulțumesc, mulțumim mult. Să minute aussi. Yeah, thank you very much. Bun, șase minute aveți și la dispoziție. Bine, vedeți că e o problemă foarte complexă. Eu, ca reprezentant a chiriașilor, vreau totdeauna mai multă transparență pe piață, care e un remediu bun uh, împotriva tuturor problemelor. Deci, uh, în sistemul de stabilire a prețului chiriilor trebuie transparență. E foarte important. Să uh, vedem cu țările care au un sector dezvoltat al închirierilor, de exemplu Elveția, Austria, Germania, cum funcționează sistemele de acolo. Vă pot spune că aceste sisteme din țările pe care le-am menționat sunt complet transparente. Puteți, de exemplu, în frumosul Berlin, poți verifica pe internet dacă vrei să te muți într-o anumită, pe anumită stradă, într-o anumită clădire, vezi cât de veche e clădirea, care e chiria. Iată, transparența aceasta ă, poate să fie un mijloc de luptă împotriva ă, chiriilor prea mari, cum e cazul în multe capitale europene. Și avem, uh, iată, un bun exemplu de stabilirea nivelului uh, chiriilor. Și sunt țări care au o tradiție îndelungată a, a închirierii. Bine, exemplele sunt foarte multe. Transparența e necesară uh, și pentru eficiența energetică a clădirilor. E bine dacă o clădire e foarte bine modernizată, eh, are și un eh, preț al chiriei mai mare decât o clădire veche și nerenovată. Bun, asta îmi spun eh, reprezentanții chiriașilor, dar asta înseamnă că trebuie să fie însoțit acest preț mare de o importantă capacitate de economisire a căldurii, mă rog, a prețului, de fapt, la, la încălzire, că altfel nu este echitabil. Deci, pe de o parte, într-adevăr, chirile sunt mai mari, dar uh, se economisesc bani uh, la încălzire și la curentul electric. Deci, într-adevăr, uh, cu așa o situație noi suntem de acord, dar trebuie să existe acest echilibru. E un sistem posibil de aplicat și deja la nivel european cred că avem și posibilitatea de a o face. Avem etichetele energetice, avem directiva performanței energetice și cred că acolo sunt cerințe obligatorii în multe țări. Dar trebuie să mai impulsionăm și noi lucrurile ca să se reflecte asta mai bine pe piață. Și asta și uh, acesta este apelul meu. acesta este și apelul meu la transparență. Și asta uh, să impunem asta în uh, parteneriatele public-privat. Și vă spun foarte clar, din experiență vorbesc, sunt interesante parteneriatele public-privat, dar asta dacă avem și un sector uh, al chiriilor care să țină cont și de dimensiunea socială. Însă aceste parteneriate nu sunt un scop în nu sunt un mijloc, de, mă scuzați, de a, ajuta piața locuințelor unde există o penurie și unde prețurile cresc. De aceea avem nevoie ă, de un sector unde să nu se ă, vizeze neapărat profitul. Trebuie să vedem de ce e necesar asta? Că nu se investește, investește doar în apartamente. Se investește și în cartiere. Sectorul uh, locuințelor uh, care nu este lucrativ uh, se implică și în sistemul educațional. Bun, și aici e important să fie implicat sectorul public, pentru că universitorul privat nu are niciun interes să se implice într-un astfel de sector care nu este lucrativ, nu are scop lucrativ. Într-un moment, eu locuiesc în Amsterdam, în țările de jos. Dacă vrei să locuiești în, în Amsterdam, în uh, acest moment trebuie să aștepți pur și simplu 12 ani ca să ocupe locuință socială. Și cei din Olanda dacă copiii ajung la, sau tinerii ajung la 18 ani, deja semnează o cerere de locuință socială, că durează foarte mult până să și uh, ajungă să ocupe una. Deci trebuie să avem, cred eu, o listă uh, aparte pentru tinere, pentru că nu vor avea acces la apartamente uh, necostisitoare. Președinte, mulțumesc în primul rând interpreților care ne-au însoțit până acum. Și sigur mulțumim și experților noștri, invitaților noștri. Cred că ne-au spus lucruri foarte importante. Asta ca să ne permită și nouă să mm, plecăm de pe niște baze bune în munca noastră. Până la urmă, care altă comisie, întreb eu, să ar fi putut ocupa de acest subiect și ar fi putut organiza această audiere? Noi suntem cei care trebuie să o facem. Și ni se va prezenta pe data de 21 februarie un proiect de raport. Termenul de, eh, de, de, de depunere a amendamentelor va fi unul scurt, pentru că pe 27 februarie va trebui să le examinăm. Eh, în martie, în 22 aprilie examinăm compromisurile și apoi să votăm probabil în 23. Bun, și cu asta am încheiat. Nu rămâne decât să vă urez sărbători fericite și să vă dau întâlnire pentru reluare la, a lucrărilor pe 14 ianuarie 2013, unde vom avea o reuniune extraordinară comi, eh, comisionată la ora 19 la Strasbourg.